Doamnelor și domnilor, vă urez uh, o zi plăcută. O să începem uh, ședința de lucru de astăzi. Aș dori mai întâi să fac uh, câteva anunțuri administrative legate de, de ordinea de zi. Punctul 8 va fi discutat după punctul 3. Punctul 9 va fi discutat după punctul 7 iar punctul 5 va fi discutat după punctul 9. Punctele 18 și 19 vor fi discutate după punctul 22. Vreți să o iau de la capăt ca să punem un pic de ordine în ordinea de zi? Punctul 8 va fi discutat după punctul 3, da, ne-am înțeles. Punctul 9 va fi discutat după punctul 7 Punctul 5 va fi discutat după punctul 9 și punctul, punctele 18 și 19 vor fi discutate după punctul 22. Est-ce que nous sommes euh, d'accord? Il n'y a pas de Sunteți de acord? Aveți uh, obiecții? Aveți uh, întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc și considerăm adoptată ordinea de zi. Acum aș dori să fac un uh, anunț din partea președinției. Am uh, o mică problemă la ochiul stâng și nu pot să citesc uh, acest uh, text atât de compact, așa că am să o rog pe doamna de la secretariat să dea citirea acestui anunț ca să nu stăm aici până mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și iată care este anunțul un proiect de act de punere în aplicare referitor la regulamentul 2017-1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene a fost prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2018. Acest act de punere în aplicare avea ca scop actualizarea unui act de punere în aplicare existent deja pentru a ține cont de codificarea regulamentului de bază de anul trecut. Având în vedere solicitarea Comisiei de a trata acest dosar de urgență, raportorul nostru permanent pentru comitologie și delegarea puterilor legislative, domnul Jens Rode, a propus în mod excepțional să uh, procedăm uh, prin procedură scrisă pentru examinare de către Comisia Jurii pentru a permite adoptarea intrării în vigoare a actului de punere în aplicare actualizat cât mai curând posibil. Nu a fost primit niciun comentariu din partea membrilor iar uh, Parlamentul nu va um, formula nicio obiecție în baza dreptului uh, său prevăzut la articolul 11 privind actele de punere în aplicare în momentul în care va fi adoptat acest act de punere în aplicare. Mulțumesc! Merci beaucoup, euh, madame. Mulțumesc, doamnă. Dacă nu aveți uh, obiecții, până la sfârșitul acestei reuniuni, procesele verbale ale reuniunilor noastre din 22 noiembrie 2017 și 15 ianuarie 2018 vor fi considerate aprobate. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, care este raportul doamnei Bergeron. Este vorba despre echilibrul între uh, viața profesională și viața personală. Mulțumesc! doamnă Bergeron. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să încep prin a face o mică paranteză cu privire la subiectul concediilor parentale. Uh, de altfel, realitatea ne-a precedat în acest dosar, pentru că pe 16 februarie Microsoft, gigantul american, a anunțat că va oferi același concediu parental uh, uh, tuturor uh, salariaților săi din întreaga lume, 20 de săptămâni pentru femei și 6 săptămâni pentru bărbați. Este un mare progres în materie socială și asta riscă să facă valuri în diferitele țări ale Uniunii Europene care sunt cu mult sub aceste praguri de concediu parental. Bineînțeles, este este de la sine înțeles că toate întreprinderile europene, și mă gândesc în special la IMM-uri și la micro-întreprinderi, uh, nu vor putea să facă un asemenea efort financiar, dar este un semnal puternic în sensul bun. Să revenim acum la textul care ne interesează pe noi astăzi. Directiva care ne este propusă de către Comisie uh, are ca scop um, să facem față subreprezentării femeilor pe piața muncii și susținerea posibilităților lor de carieră. Și asta pentru a concilia viața profesională cu viața de familie. Cred că, din acest punct de vedere, nu putem să, decât să fim cu toți de acord cu acest obiectiv. Și vă mulțumesc de altfel pentru diferitele amendamente pe care le-ați depus și care contribuie la această logică uh, ajutându-ne să înțelegem uh, și să eficientizăm textul. Vă reamintesc că în 2015 rata de ocupare a femeilor între 25 uh, și 64% uh, de la sută a fost de 75% pentru bărbați. L'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes sur le marché. Uh, decalajul de ocupare între femei și bărbați este cu atât mai pronunțat uh, pentru părinți și alte persoane care asumă responsabilități uh, familiale. Una dintre principalele cauze este politica inadecvată în materie de echilibru între viața profesională și viața privată. După cum știți, legislațiile naționale în acest domeniu sunt foarte diferite și prevăd foarte puține dispoziții pentru ca bărbații să își asume în mod egal responsabilitățile familiale alături de femei. Cred într-adevăr că propunerea de directivă pe care ne-a făcut-o Comisia încearcă să umple aceste lacune. În general, sunt în favoarea acestui text care aduce niște progrese sociale. Totuși, după ce am citit amendamentele dumneavoastră, constat că și dumneavoastră credeți că este necesar să aducem îmbunătățiri în ceea ce privește vârsta copiilor, uh, perioadele de concediu sau sumele de rambursare sau um, caracterul obligatoriu al concediului uh, paternal Apoi uh, vorbim despre concediul de paternitate, de concediul uh, parental uh, sau alte tipuri de concediu. Pentru a aduce mai multă claritate, am să iau pe rând toate aceste puncte. În ceea ce privește concediul de paternitate, Comisia dorește să introducă drept, un drept individual de concediu remunerat tot la fel de mult cât prestația pentru um, uh, boală. Cred că ar trebui ca acesta să fie obligatoriu și remunerat pentru a transmite un semnal puternic în ceea ce privește egalitatea femei-bărbați. Costul financiar ar fi cu siguranță foarte mare, dar nu trebuie să umbrească um, beneficiile pe care le aduce această distinție. Lupta împotriva încărcării mentale a femeilor și um, uh, bineînțeles relația între tată și uh, bebeluș. Și tații beneficiază de 11 zile calendaristice uh, consecutive și 7 bărbați din 10 își iau concediu de paternitate. Dar situația în alte țări UE este diferită. Nici o zi în Germania, o zi în Italia, două zile în Grecia și în Luxemburg și în Olanda, în schimb 20 de zile în Portugalia și 54 de zile în Finlanda. Finlanda este mereu um, în frunte. Președintele întrerupe. Doamnă, vă rog să vorbiți puțin mai lent pentru că sunteți interpretată. Pentru că văd că declanșați aici o cursă olimpică în rândul interpreților. Je crois que l'inégale répartition travail-famille Repartizarea uh, muncii uh, casnice într-un cuplu este de asemenea un lucru foarte important. Oricum, de la nașterea copilului, femeile uh, dedică mai, dedică mai mult timp copilului decât bărbații și asta pentru că bărbații au puține zile de concediu. Aceasta creează un decalaj uh, și uh, duce la adâncirea repartizării inegale a sarcinilor casnice între femei și bărbați. Colegii au depus mai multe amendamente cu privire la concediul de paternitate și cred că putem să găsim un amendament de compromis care să permită fiecare dintre dumneavoastră să își um, facă auzit punctul de vedere. Vorbim despre creșterea duratei acestui concediu de paternitate și uh, vorbim despre caracterul său obligatoriu și remunerat. Nici în propunerea comisiei și nici în amendamentele dumneavoastră nu există chestiuni care țin de naștere și de adopțiile multiple mă mir să, fac, să văd acest lucru pentru că sunt tot mai multe nașteri uh, multiple. Mă întreb dacă nu cumva ar trebui să ne gândim și la acest subiect și să prevedem o creștere a duratei concediului uh, parental în, cadrul nașteri, în cazul nașterilor multiple și adopțiilor internaționale. Uh, propun un nou amendament 10 și vă stau la dispoziție pentru mai multe detalii. În ceea ce privește concediul parental, Comisia dorește o revizuire a dreptului existent pentru a garanta dreptul de a lua acest concediu într-un mod flexibil. Introducerea uh, concediului de patru luni netransferabil între uh, părinți și remunerarea acestuia. Acum, uh, diferențele în ceea ce privește durata concediului și vârsta copilului se regăsesc în toate amendamentele dumneavoastră. Eu cred că trebuie să se poată da un concediu parental până la 13 ani și nu până la 12 ani, cum prevede Comisia. Cred că trebuie să avem în vedere noțiunea, de, noțiunea anglosaxonă de teenager copilul nu încetează să fie copil la 12 ani, ci la 13, poate chiar 14 ani eu sunt uh, reticentă la reducerea acestei vârste, așa cum propune doamna Feragut și domnul Anderson, pentru că nu cred că aceasta ar avea un efect uh, pozitiv asupra revenirii pe piața muncii a părinților. Pentru că, oricum, uh, dacă copilul are o vârstă mică, concediul trebuie să fie acordat. Dar cu siguranță doamna Feragut și domnul Anderson au un motiv pentru vârsta de 8 ani, motiv pe care eu nu l-am înțeles. Oricum, uh, doamna Feragut, domnul Marinio Pinto și domnul Buda au propus amendamente cu privire la acest uh, punct. Cred că durata concediului parental trebuie să poată fi crescută pentru părinții ai căror copii suferă de un handicap sau de o boală gravă. Acum uh, se pune problema dacă să dublăm această durată sau să o creștem de la 4 la 6 luni. Același lucru este valabil și pentru părinții izolați și o să discutăm despre asta mai târziu. Apoi uh, am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Marino, care este o uh, problemă de traducere din franceză în portugheză. În textul său, comisia face trimitere la uh, angajatori și la drepturile lucrătorilor. Uh, putem să spunem, salariați. Dumneavoastră folosiți sistematic uh, uh, termenul de angajat. În Franța însă, aceasta este o categorie mult mai restrictivă decât cea de lucrător. Putem să îi spunem angajat sau salariat. Uh, în uh, termenul uh, de lucrător includeți și angajatorii dar comisia face o diferență clară între aceste două categorii socioprofesionale. De altfel, prin termenul lucrător, vreau să dau posibilitatea lucrătorilor independenți uh, să fie și ei acoperiți de această directivă. Altfel, dacă am spune în franceză amploie um, sau angajat, nu s-ar întâmpla așa, în ceea ce privește drepturile transferabile între părinți. Mult prea des astăzi tatăl, care câștigă cel mai mult, își transferă drepturile de concediu parental mamei. Pentru că uh, familia nu ar putea să continue să trăiască cu un salariu mic. În diferitele țări UE, foarte puțini bărbați și au concediul parental, 2,7% uh, este procentul în medie. În Franța este un pic peste 5%. Problema transferabilității și a remunerării este așadar esențială. Este adevărat că acesta poate fi un cost mare pentru angajatori uh, și trebuie să uh, oferim niște garanții de flexibilitate pentru a garanta continuitatea activității întreprinderilor. Această directivă nu trebuie să fie un obstacol în plus la buna funcționare a IMM-urilor și a micro-întreprinderilor nu este vorba să uh, restrângem sau să impunem niște constrângeri administrative suplimentare. Totuși, trebuie să se ajungă la un, la un echilibru pentru a institui un sistem social minim de solidaritate. Este esențial pentru femei, pentru că ele nu trebuie să, să devină mai sărace din cauza că au dat naștere unui copil. Este esențial acest lucru. trei uh, luni uh, ar trebui să nu fie transferabile. Acum e poate o chestiune filozofică dacă trebuie să-i obligăm uh, pe bărbați să-și ia concediul parental ca să-i responsabilizăm. Um, doamna Rozier, domnul Marino și domnul Buda au făcut amendamente și au propus o singură lună. Cred că nu este suficient pentru a fi eficienți. În ceea ce privește remunerarea la nivelul concediilor medicale Cred că remunerarea trebuie să fie adecvată și nu simbolică. Dacă o fixăm uh, la numărul uh, de zile de concediu uh, medical, nu este suficient. Doamna Rozier, ați depus amendamentul 116 și vorbeați despre reportarea acordării concediului parental uh, pentru un termen rezonabil, care să nu depășească 20 de zile uh, consecutive. Spuneați că acest concediu perturbă buna funcționare a întreprinderii. Înțeleg logica, dar de ce 20 de zile? Există vreun motiv anume pentru aceste 20 de zile? Sunt zile lucrătoare sau sunt uh, zile consecutive? Nu înțelegem care este situația, dacă sunt incluse și weekendurile. În ceea ce privește în ceea ce privește concediile, uh, este vorba despre introducerea a cinci uh, zile remunerate. Uh, suntem cu toții de acord că cinci zile pe an nu este suficient. Așa cum spunea și domnul Ghespara, doamna Rozier, doamna Hautala, domnul Crisogonos și domnul Mastalca, ar trebui să creștem această perioadă și ar trebui să găsim un echilibru just. Totuși, dacă creștem durata concediului de însoțitor, ar trebui să uh, introducem uh, obligatoriu uh, și anumite dispoziții legate de boala de care suferă persoana respectivă care are nevoie de însoțitor. Asta ca să evităm abuzurile și perturbarea activității întreprinderilor. Sunt reticentă la amendamentele doamnei Hautala și ale domnului uh, Crisogonos pe această chestiune. În ceea ce privește posibilitatea ca lucrătorii să lipsească de la lucru din motive familiale, cred că trebuie să păstrăm textul comisiei care prevede circumstanțe de forță majoră care au legătură cu situații uh, de urgență familială, precum uh, accidente sau boală. Oricum, trebuie să lăsăm statelor membre posibilitatea de a subordona acest drept de absență uh, la motive de forță majoră cu prezentarea de dovezi adecvate. Ultimul punct important pe care îl aduce această directivă Uh, se referă la uh, introducerea unor formule flexibile de muncă care să le permită părinților de copii de până la 12 ani să își ia concediu și să ofere flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru. Este un element esențial al acestei directive uh, și își propune să asigure echilibrul între viața profesională și viața personală și să combată subreprezentarea femeilor pe piața muncii. Este important uh, să dăm posibilitatea lucrătorilor să ceară mai multă flexibilitate în programul de lucru de la angajatori și să îi protejăm în acest sens. Răspunsul um, necesar um, din part, răspunsul necesar din partea angajatorilor uh, trebuie să asigure protecția lucrătorilor. Apoi, uh, angajații trebuie să aibă, garan- să aibă garanția că vor avea locul de muncă când se vor întoarce din concediu. Apoi, trebuie să avem un echilibru bun între nevoile lucrătorilor și nevoile angajatorilor și susțin amendamentele 134-146 depuse de domnul Buda, 144 al doamnei Hautala, 147 al doamnei Regner, 141 al domnului Marino, 148 al colegului Caspara și Rozier. Am o întrebare pentru domnul Crisogonos, uh, dar știu că nu va sosi decât după masă, și uh, pentru domnul Mastalca, pentru 100, um, amendamentul 149 uh, pentru că spuneați că trebuie furnizate niște dovezi în timp util. Ce vreți să spuneți prin asta? Mi-e teamă că aceasta nu aduce precizări foarte clare la articolul 12 alineatul 2, la care faceți referire. Doamna Rozier, și doamna Casparac, în amendamentul 151 referitor la articolul 13 alineatul 1, ați adăugat că acordarea imediată a concediului de către autoritățile judiciare trebuie să fie garantată prin intermediul unei proceduri accelerate. Cred că aceasta poate să ridice anumite probleme pentru statele membre care nu ar putea tocmai să garanteze acest lucru experiența mea în materie juridică m-a învățat că pentru a fi constructiv și pentru a legifera bine este nevoie de legi și reglementări uh, flexibile și de un cadru legislativ simplu și cred că acesta trebuie să fie la baza acțiunilor noastre. În această privință există mai multe amendamente privind drepturile lucrătorilor, 171, 117 și 180 um, ale domnului Crisogonos, care se referă la drepturile persoanelor bolnave, 158 al doamnei Rozier. Uh, cred că toate aceste amendamente merg prea departe departe, merg prea în detaliu în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le ia statele membre. Și totuși, uh, cred că această propunere de directivă nu are ca scop decât să atingă un mai bun echilibru între viața profesională și viața privată a părinților și a îngrijitorilor și nu să constituie un nou cod al muncii cu măsuri de aplicare specifice sau cu drepturi precise privind protecția persoanelor bolnave. Există alte directive care au acest scop un ultim comentariu. Sunt sceptică cu privire la amendamentele care introduc un nou temei juridic în acest text. Mă gândesc la, 102, la amendamentul 28 al domnului Cristogonos, 50 uh, al uh, doamnei Rozier, care fac referire la articolele 151 și 157 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, pe când temeiul juridic este articolul 153. Mi-e teamă că aceasta nu contribuie la claritatea acestui uh, text. Există și alte chestiuni, există și alte puncte pe care nu aș dori să le detaliez aici în comisie. Deja oricum am uh, lungit foarte mult. În ceea ce privește calendarul, am prevăzut un vot în comisie pe 29 martie și cred că vom putea să ajungem la niște compromisuri împreună. Vom putea să comunicăm uh, prin mail cu raportorii din umbră. Dacă doriți însă, pot să organizez și reuniuni formale ale raportorilor din umbră. Și acum vă dau cuvântul ca să mă criticați. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Bergeron. Mulțumesc, doamnă Bergeron, pentru această sinteză foarte completă pe care ați făcut-o pentru acest dosar care vizează echilibrul între viața privată și viața profesională. Mai multă lume dorește să ia cuvântul. Vom începe cu doamna Kaufman. Uh, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Enrico Gaspara, nu este aici, de aceea am să înlocuiesc. Nu am auzit tot ce ați spus vis-a-vis -vis de comentarii și amendamentele dumnealui, așa că nu pot să răspund la toate întrebările dumneavoastră, dar domnul Gaspara m-a rugat să citesc uh, poziția dumnealui. Așadar, îi mulțumesc uh, lui Joel pentru uh, avizul prezentat, pentru că acoperă mai multe priorități importante și pentru grupul nostru, de exemplu egalitatea de gen și lupta împotriva inegalităților sociale și la locul de muncă. Există mai ales o amenințare asupra femeilor care riscă să fie, să fie mai sărace mai târziu în viață pentru că iau mai mult concediu. E nevoie de mai multe stimulente pentru ca ambii părinți să participe la acest timp de concediu. Trebuie să nu pierdem din vedere nici cazurile mai delicate, familiile monoparentale, familiile în care un părinte este, are dizabilități, etc. Sunt peste 100 de amendamente, ceea ce demonstrează faptul că există un interes considerabil. Propunerile făcute de grupurile politice favorizează extinderea perioadelor de concediu pentru familiile monoparentale sau pentru familiile în care un părinte este afectat uh, de o dizabilitate sau de o boală gravă. Ne interesează și extinderea concediului pentru îngrijitor la 10 zile pe an. În ceea ce privește sancțiunile, e nevoie ca acestea să fie foarte disuasive și, de asemenea, e nevoie de o procedură accelerată pentru a le aborda. Noile provocări sociale din Europa ne arată că e nevoie de garanții în momentul în care dorim să evităm discriminarea pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. În ceea ce privește durata concediului, putem ajunge la un numitor comun, la un compromis. Dar sunt convins că pentru a obține un acord clar, un echilibru bun între viața privată și profesională, pe termen lung, ca să putem face față problemelor demografice și îmbătrânirii populației, E bine, atunci trebuie să avem o abordare de natură să, îmbunătă- să îmbogățim piața forței de muncă, nu să o sărăcim. Pentru mine este important să redistribuim concediul paternal. Ă, de... Asemenea, la amendamentul 128 vreau să insist că este important. De asemenea, netransferabilitatea este și ea importantă. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați uh, lucrat atât de bine și din partea mea și din partea grupului meu vă stau la dispoziție ca să ajungem la un acord larg. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, madame. La parole est à... Mulțumesc. Urmează acum doamna Heidi Hautala. Yeah, thank you very much, um, chair, and, um... Mulțumesc, domnule președinte. O admir pe raportarea noastră pentru felul în care și-a dedicat toate energiile abordării acestui dosar și mulțumesc mai ales pentru faptul că a analizat diversele sisteme din statele membre. Cred că uneori legislatorul face greșeala de a nu se uita și la vecini. Parlamentul European de multe ori face acest lucru și atunci apar probleme în statele membre. Problema temeiului juridic este foarte clară. Nu ar trebui să extindem temeiul juridic. Și chestiunea netransferabilității este importantă. După cum a spus doamna Bergeron, este foarte clar, este bine cunoscut faptul că bărbații de obicei nu iau acest tip de concediu decât dacă este un concediu netransferabil. Trebuie să ne gândim la acest lucru. Dacă dorim să îmbunătățim poziția femeilor pe piața forței de muncă, trebuie să îi punem și pe bărbați să ia concediu parental. Nici nu mai are rost să discutăm acest lucru. Eu am venit cu trei amendamente în numele meu și doamna Bergeron s-a referit la câteva dintre ele. Amendamentul meu cu numărul 75 se referă la condițiile flexibile de muncă ore de lucru flexibile. Aceste formule flexibile de lucru nu ar trebui să aibă efecte negative asupra nivelului de ocupare a forței de muncă sau asupra altor condiții de muncă. De aceea, ar trebui să spunem foarte clar că nu ar trebui să existe discriminare. Amendamentul meu 144 se referă la aceleași aspecte. lucrătorul trebuie să aibă dreptul să revină la programul de muncă inițial la nivelul aceluiași loc de muncă, în momentul în care se aranjează ore de lucru flexibile. După concediu, lucrătorul poate reveni la nivelul același loc de muncă. Nu e vorba de fix același loc de muncă, același post, pentru că în anumite firme mai mici nu se poate oferi fix același post, dar oricum trebuie să fie echivalent ca valoare. Și în ultimul rând, m-am alăturat celor care doresc să crească numărul de zile acordate pentru concediul, concediul îngrijitorilor. Dorim să creștem de la 5 la 12 numărul de zile Doamna Bergeron a spus că poate că e nevoie de o dovadă a condiției medicale a persoanei care are nevoie de îngrijire, dar rămâne de discutat acest lucru. Nu știu dacă experiențele din anumite state membre, unde există acest sistem, ne arată că e într-adevăr nevoie de o astfel de justificare. În orice caz, sunt de acord că 5 zile e mult prea puțin. Mulțumesc, doamna Hautala. Urmează doamna Feragut. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc în primul rând doamnei Bergeron pentru munca sa. Propunerea comisiei este ambițioasă. Sperăm ca ea să schimbe situația de veteren în așa fel încât uh, relațiile între bărbați și femei din prisma concediului paternal să fie mult mai bune. Sunt câteva inovări aici. E vorba și de concedii pentru îngrijitori, concediu, de, concediu paternal care nu este transferabil, concediu de paternitate și așa mai departe. Pentru îngrijitor, cele 5 zile pe an sunt mult prea puțin. Este o inovare, dar este mult prea puțin. Și sunt uh, inovări și în ceea ce privește munca, adică uh, aranjamentele flexibile de lucru. PP-ul a venit cu mai multe amendamente. Noi dorim să ne concentrăm pe perioada în care copilul chiar este copil. De aceea dorim, doream să ne limităm la 8 ani, pentru că atunci copiii au nevoie de cea mai mult, cel mai mare nivel de îngrijire. Dar suntem deschiși la negociere, putem pune și 12 ani sau mai mult. Apoi, în ceea ce privește cele patru luni netransferabile, ar putea să fie centrate pe perioada cea mai critică, în perioada când copilul chiar e copil. Am venit și cu un amendament, un amendament nou în ceea ce privește dizabilitate, pentru că până în prezent legislația se referă la creșterea zilelor de, numărului zilelor de concediu în momentul în care copilul are o anumită dizabilitate. Dar nimeni, sore, nimeni nu se referă la creșterea numărului de zile în momentul în care unul dintre părinți are o dizabilitate. Și atunci noi cerem ca în momentul în care mama sau tatăl are o dizabilitate să crească cu cel puțin 50% numărul de zile de concediu acordate. trebuie să discutăm și despre aceste aspecte de dizabilitate. Trebuie să deschidem această dezbatere. Când femeia cu o dizabilitate este mamă, crește numărul dificultăților cu care se confruntă. De aceea, când părinții au dizabilități, e nevoie să abordăm problema mult mai bine. De asemenea, prin amendamentele noastre încercăm să clarificăm mai bine conceptul de dependență. Ce înseamnă dependența în uh, domeniul social uh, și de sănătate? În propunerea comisiei, de asemenea, se spune că remunerația va fi la nivelul concediului de boală din fiecare stat membru în parte. Dar statele nu plătesc același lucru. De exemplu, în Spania se plătește la 100%. Dar în Malta sau în Cipru, remunerația pentru concediile de boală este foarte mică și atunci ar apărea inegalități. De aceea noi propunem să unificăm acest concept. Am venit cu câteva propuneri în acest sens, să fie cel puțin echivalentul la 80% din salariu. Tocmai ca să nu existe disparități între un stat membru sau altul. Alte dintre amendamentele noastre urmăresc obiectivul de a respecta diferențele locul de muncă. Este o temă de discuție. Dorim de asemenea să creștem termenul de punere în aplicare de la 2 la 4 ani. Aici ținem seama de experiența noastră. Din uh, legislatura anterioară, statele membre au cerut mai mult timp pentru a putea transpune în legislația națională toate aceste concepte, pentru că E vorba de resurse economice importante care trebuie să fie mobilizate aici. Dacă ar fi după mine, am face toate lucrurile astea într-un an, cât mai repede, dar realitatea de pe teren este diferită. De aceea propunem o perioadă mai lungă de transpunere, de patru ani. Statele membre trebuie să aibă timp ca să își adapteze costurile și să se adapteze efectiv toate sistemele. Am mai venit cu câteva amendamente pentru a garanta siguranța juridică în perioada de tranziție. Aici este loc de mai bine. Putem discuta despre tema aceasta ulterior. În orice caz, cred că este important să avem un acord foarte larg pe această temă. Comisia de fond, Comisia pentru ocupare, are un termen pentru amendamente până în aprilie, dacă nu mă înșel. Așadar, putem veni cu o propunere foarte bună de la jurii de aviz, în așa fel încât să ajutăm pe colegii de la ocupare în negocierile care vor surveni ulterior. În așa fel încât Parlamentul să aibă o poziție cât mai solidă. Rămân la dispoziția colegei mele Bergeron ca să putem discuta toate temele care se impun. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. M-a interesat foarte mult proiectul de aviz al raportoarei noastre. Prezentarea pe care a făcut-o a fost foarte cuprinzătoare. S-a referit la majoritatea amendamentelor care au fost uh, propuse. Foarte interesant. Nu am să intru în detaliu asupra detaliilor, în, asupra conținutului dezbaterii, dar vreau să spun câteva lucruri, doamnei Bergeron. Sunt de acord cu filozofia pe care se bazează dumnea ei. Trebuie să ținem seama de situația din statele membre. propunerea trebuie să fie sub, suficient de suplă, în așa fel încât să aibă mai, mai, să aibă mai multe șanse să fie adoptată de statele membre. Ideea este foarte bună, dar este o problemă. Am impresia că raportoarea nu își urmărește această idee tot timpul. Am două exemple. În ceea ce privește concediul de paternitate, propunerea inițială se referea la minim 10 zile concediul de paternitate. Repartoarea noastră dorește să crească acest concediu la minim 12 zile. Este nerealist. Dumnezeu a spus că în multe state membre există diferențe majore față de acest minim de 10 zile. Așadar, mi se pare că nu e bine echilibrat acest lucru. În ceea ce privește concediul parental, aceeași situație. Propunerea inițială se referă la patru luni, iar raportarea propune mai mult. Eu cred că nu merită să ne uităm în detaliu la ce se întâmplă în statele membre dacă ignorăm aceste informații și ne fixăm niște obiective absolut uh, mult prea ambicioase. E păcat să forțăm statele membre, așa, dintr-un foc, să își uh, schimbe, să-și dea peste cap legile. Eu am depus amendamentul 153, care propune să simplifice articolul 13, care vizează sancțiunile. Sunt de acord ca statele să poată cere sancțiuni în momentul în care se încalcă drepturile garantate, dar după aceea mi se pare inutil să enumerăm sancțiunile care ar putea să intre pe această listă. E nevoie de mai multe suplețe aici, să avem încredere în state că ele vor numi care sunt uh, sancțiunile care se impun în fiecare caz. Mulțumesc, domnule Le Breton. Urmează domnul Mariniu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la câteva aspecte aici. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportoare, pentru că a dat dovadă de mult entuziasm, a lucrat cu foarte multă energie la acest proiect. Voi contribui cu plăcere ca să îmbunătățim acest proiect de aviz. În primul rând, vreau să mă refer la diferențele dintre statele membre și dintre diversele regiuni din Uniunea Europeană. Dacă e să ne uităm la situația economică din diversele statele membre, constatăm că Finlanda, Germania, Austria, Bulgaria, Cipru, toate aceste țări au uh, specificul lor, au un climat economic diferit, au un nivel de dezvoltare socioeconomică diferit. Fiecare țară este diferită, e clar. Toată lumea are dreptul la demnitate. Și atunci, toți cetățenii trebuie să se bucure de un anumit număr de drepturi fundamentale, însă situația economică reală din țara vizată trebuie să fie luată în considerare. Țara cu care sunt eu cel mai familiarizat, Portugalia oferă anumite drepturi cetățenilor, iar aceste drepturi sunt finanțate de contribuabili, de, de angajați înșiși, la urma urmei. Sunt unii lucrători, unii angajați care nu își permit să plătească anumite impozite. Și atunci sistemul este viciat. Cred că economia ar trebui să plătească aceste sume de bani și astfel ar crește economia. Dacă dorim să facem ceva în acest domeniu, trebuie să meargă orice măsură mână în mână cu dezvoltarea economică, cu uh, creșterea PIB-ului din fiecare stat și așa mai departe. După cum vă spuneam, Bulgaria, Cipru, Portugalia, toate aceste țări diferite nu pot să și obligate să respecte standarde și niveluri care ar fi mai adecvate în Finlanda, Austria sau Germania, unde există un nivel diferit de dezvoltare economică. Iată de ce politica actuală trebuie să fie pusă la punct în colaborare cu statele membre și cu autoritățile din statele membre. Nu trebuie să impunem viziunea noastră asupra statelor care, prin însăși natura lor, sunt diferite. Da, tratament egal, dar trebuie să recunoaștem diferențele acolo, acolo unde ele există. Un al doilea aspect pe care doream să-l menționez ar fi următorul. Se referă la terminologie, dar totuși este un aspect important. Trebuie să folosim termenii în mod foarte specific atunci când vorbim de lucrători și angajați. Nu ne referim la angajați în sensul strict al cuvântului, nu e vorba neapărat de oameni cu un contract de muncă, cu un angajator. Ne referim la toți lucrătorii, oamenii care lucrează într-o firmă mică sau în alte situații de muncă. Nu dorim să interpretăm cuvântul uh, muncitor în sens marxist. Să fie clar că aici vorbim despre angajați, despre oameni care au un salariu lunar. La asta dorim să ne limităm, oamenii cu un salariu lunar, pentru că, pe de altă parte, avem profesii liberale. Acești oameni au un alt regim juridic care li se aplică. Dacă dorești să lucrezi în acest regim diferit, atunci trebuie să ai asigurare. Eu, în calitate de persoană fizică autorizată, când lucram așa, a trebuit să pun bani deoparte pentru aceste chestiuni. Deci, da, e nevoie de precizie lingvistică, dar trebuie să înțelegem și conceptele despre care vorbim. Există o diferență așadar între cele două cuvinte. Ne referim strict la angajați, oameni cu un contract de muncă, care au un angajator, și ale căror contribuții sociale sunt plătite de angajator, eu propun să fim foarte preciși. Doamna Hotele, doriți să mai vorbiți? Eh, first... Foarte pe scurt. În primul rând, nu cred că trebuie să vă îngrijorați, pentru că această politică este eh, realizată împreună cu statele membre, iar Parlamentul European este colegiuitor această politică este elaborată împreună cu statele membre, iar Parlamentul European întotdeauna a fost în uh, prima linie și a analizat modul în care societatea a evoluat. Acum a sosit momentul în care trebuie implicați bărbații, tații în această activitate de îngrijire ratele de angajare vor crește odată cu implementarea acestei politici, ceea ce va duce la creștere economică, posibilități economice și, de asemenea, venituri suplimentare. Cam atât din partea mea. Mulțumesc! Rapidement aussi. Foarte rapid, vă rog. Atenție, pentru un um problemă care é este. No meu Există însă o problemă. În țara mea, după ce guvernul a căzut de acord cu privire la 35 de ore uh, săptămânal de lucru, au trebuit să crească impozitele. Aceste impozite au fost crescute pentru a putea fi uh, plătită această măsură. Acum plătim de două ori mai mult per litru de uh, combustibil și este greșit să procedăm așa, să reducem timpul de lucru, când peste tot în Europa săptămâna de lucru este de 40 de ore și noi cădem de acord asupra altor lucruri, însă asta numai în sectorul public, nu și în cel privat, dar creștem impozitele. Așa ceva este greșit. Dacă este să existe sărbători legale și pentru a plăti aceste zile trebuie să apelăm la banii altora, nu este corect trebuie ca astfel de măsuri să poată fi și finanțate. Trebuie așadar să fim foarte atenți cum procedăm și nu să amestecăm lucrurile la landala. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Sun. Nimeni? Si. Um, yeah, thank you very much. It was very Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesantă dezbaterea din punctul nostru de vedere și ne bucurăm să observăm că există un acord uh, răspândit uh, în ceea ce privește obiectivele acestei propuneri. Pentru a clarifica câteva puncte și, în special, întrebarea referitoare la uh, independenți, Prevederile acestei directive se aplică tuturor celor care au un contract de muncă sau se găsesc într-un uh, contract de ocupare, într-o relație de uh, ocupare. Vorbim aici de persoanele cu uh, contract de muncă sau cei care sunt angajați de către o agenție care angajează uh, personal temporar, dar nu se referă la cei care nu se găsesc într-o relație de ocupare sau nu au un contract de muncă. Ceea ce înseamnă că nu include uh, independenții, liberi profesioniștii de la sine. Se va identifica, uh, pornind de la fiecare caz, cum stau lucrurile. Însă, în momentul acesta, directiva nu include liberi profesioniștii. Și acest lucru se datorește faptului că definiția lucrătorilor așa cum este înțeleasă ea de tratat și uh, de către Curtea Europeană de Justiție, este ca atare. În Uniunea Europeană nu avem o definiție pentru liber profesioniști. Asta pentru a clarifica și pentru a orienta discuția în ceea ce privește evoluția sa. Și pentru a mai adăuga uh, ceva cu privire la concediul uh, parental, au existat câteva argumente referitoare la creșterea duratei acestui concediu pentru anumite categorii de lucrători. Înțelegem care sunt motivele care au dus la această solicitare, însă obiectivul acestei inițiative este de a crește implicarea femeilor pe uh, piața muncii, motiv pentru care directiva, în forma actuală, nu prevede perioade mai lungi pentru uh, persoanele care sunt părinți singuri sau pentru uh, persoanele cu dizabilități, pentru că acest lucru ar însemna perioade mai lungi de absență a femeilor de pe piața muncii. Cu toate acestea, doresc să subliniez că aceasta este o directivă, prevede niște standarde minime și nimic nu împiedică statele membre să vină cu prevederi care să prevadă perioade mai lungi dacă este necesar. Și același lucru este valabil și pentru durata altor concedii. Putem să uh, le punem în legătură cu uh, flexibilitatea. Deci și concediile pentru îngrijitori se găsesc în aceeași situație. Trebuie găsită o cale astfel încât să se uh, obțină niște aranjamente și îngrijirea să fie realizată. Pot fi adaptate eventual uh, orele de lucru, astfel încât îngrijirea să fie uh, oferită. Probabil că cele 5 zile libere pe care le oferim nu sunt acoperitoare, însă trebuie să existe niște metode care să se găsească și uh, împreună cu un element de flexibilitate să se adapteze la nevoile existente. Cred că cele două elemente, deci sunt bune și uh, nu trebuie să ne gândim că numai femeile sunt cele care, la un moment dat, ajung să îngrijească persoane în vârstă sau care au nevoie de îngrijiri. Vă mulțumesc foarte mult. O concluzie rapidă, vă rog, doamna Bergeron. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 februarie la, la prânz. 27 februarie la prânz. Doamna Bergeron, vă rog, am reținut ultima frază a comisiei. Într-adevăr, acest uh, text uh, ar trebui să favorizeze revenirea femeilor pe piața muncii. Totuși, acest text este aproape filozofic și antropologic. Până recent, uh, bărbații erau cumva în afara căminului și ei erau doar cei care aduceau bani acasă. Uh, și situația se schimbă acum. Cred că viziunea societății este aceea a unei împărțiri egale a sarcinilor uh, de creștere și educare a copilului. Și toate aceste dispozitive de concedii obligatorii pentru bărbați tocmai au acest scop de a-i conștientiza pe bărbați cu privire la rolul important pe care îl joacă în familie și în educația copiilor. De aceea revin la acea vârstă de 8 ani sau 13 sau 14 ani. Adolescența este o perioadă foarte fragilă în viața copiilor. La 14 ani ești încă copil. De aceea am reținut această vârstă a adolescenței, chiar dacă sunt conștientă că cei mici merită toate îngrijirile noastre, dar cred că și adolescența este un moment uh, dificil. E perioadă de examene, de exemplu, și dacă părinții pot să-și ajute copiii în acea perioadă prin uh, concedii, cred că ar fi foarte bine. Uh, je că l'Allemagne ne donne aucun... Constat că Germania nu dă nicio zi de concediu de paternitate și nu cred eu că Germania este într-o situație economică dificilă, pe când Portugalia, dragă domnule Marino, dă 20 de zile deci uh, aceasta nu are legătură cu sistemul economic. Este o inegalitate care are de-a face cu filozofia și modul de gândire al societății. Mulțumesc, vă mulțumesc. Amendamentele au fost depuse. De fapt, uh, termenul de depunere se referă la următorul punct. Tot o prezentare a doamnei Bergeron și anume drepturile de proprietate intelectuală prin uh, noile tehnici ale printării 3D. Din nou are cuvântul doamna Bergeron. Credeam că la ora 14 vom discuta și o să mă cam bâlbui pentru că nu mi-am recitit textul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest subiect al imprimării 3D, așa cum ați înțeles și de la ultima reuniune, m-a interesat foarte mult. M-am uh, implicat foarte mult și am întâlnit persoane remarcabile care sunt uh, pasionate de imprimarea 3D. Mizele economice la nivel industrial, dar și mizele etice, juridice și de securitate sunt enorme și în momentul de față nu controlăm toate aceste chestiuni. Unii dintre dumneavoastră au avut posibilitatea să viziteze uh, întreprinderea uh, materialist de la Louvain și uh, eu am mai văzut și alte întreprinderi de acest uh, gen. Dumneavoastră ați făcut această vizită acum câteva săptămâni este o întreprindere foarte inovatoare care fabrică obiecte imprimate 3D. Această vizită v-a interesat foarte mult, însă din păcate mulți colegi nu au putut să vină din cauza programării târzii a acestei vizite, dar trebuie să știți că dacă doriți, aș putea să organizez o nouă vizită la fabrica respectivă. Acestea fiind spuse, am încercat în acest proiect de raport să fac un scurt bilanț al situației existente. Uh, există mai multe puncte și mai multe chestiuni care, se, care nu se regăsesc în acest proiect de raport din lipsă de spațiu. Știți că avem uh, cerințe foarte stricte de respectat privind mărimea textului. Totuși am încercat și voi încerca să țin cont de aceste aspecte în amendamente și mă gândesc la elementele de trasabilitate care ar putea fi introduse în obiectele fabricate prin imprimare 3D pentru a combate contrafacerea și pentru a proteja drepturile de autor. Mă gândesc de asemenea la, la diferitele posibilități tehnice și juridice pe care am putea să le avem în vedere pentru a evita reproducerea ilegală a fișierelor protejate. Uh, dragi colegi, uh, nu am să prezint din nou conținutul proiectului meu de raport, pentru că cred că am ținut cont de marea majoritatea preocupărilor pe care le-ați exprimat la ultima noastră reuniune pe acest subiect problemele etice care țin de imprimarea 3D în domeniul medical uh, și mă gândesc aici la proteze, la chestiunile de securitate în producția de arme sau de substanțe periculoase și controlele necesare, dar și avantajele economice și de mediu pe care le poate aduce imprimarea 3D în viitor. Dragi colegi, imprimarea de obiecte în 3D uh, nu, poate să, nu trebuie să ne îngrijoreze peste măsură, pentru că nu sunt probleme reale în momentul de față. În schimb, uh, va trebui să anticipăm și va trebui să cerem comisiei să um, reflecteze la consecințe, la drepturile de autor și la regulile de responsabilitate civilă în ceea ce privește dezvoltarea imprimării 3D. În prezent există reguli uh, și în domeniul digital, și în domeniul inteligenței artificiale sau în domeniul responsabilității și civile și proprietății intelectuale. Nu vorbim aici de a pune frână inovației legiferând tot mai mult și acumulând texte de lege, ci vorbim aici despre a anticipa și de a vedea în ce măsură regulile existente trebuie să fie adaptate sau completate. Dragi colegi, vă dau acum cuvântul și vă mulțumesc. Merci beaucoup pour uh, cette Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare rapidă preliminară. Dau acum cuvântul domnului de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, raportoare, pentru intervenția sa și pentru faptul că a prezentat în termeni generali ideile sale pentru acest raport. Și eu am să fiu succint și am să mă refer la chestiunile care, în opinia noastră, merită mai multă reflexie. Trebuie să ne gândim mai bine la riscuri, dar și la oportunitățile pe care ni le va, va oferi această nouă tehnologie. Tehnologia 3D nu mai este ceva de domeniul științifico-fantasticului. Este prezent în viața de zi cu zi și trebuie să o tratăm ca atare. Trebuie să putem apăra bunurile și drept și uh, serviciile și drepturile care pot fi apărate din punct de vedere juridic. Este o tehnologie inovatoare și oferă foarte multe avantaje față de sistemele actuale. E vorba de economii considerabile în faza de proiectare și așa mai departe. Comisia Europeană deja a semnalat faptul că imprimarea 3D este un domeniu de înalt interes care poate avea un potențial foarte mare pentru IMM-uri. Întrebările din acest domeniu sunt numeroase și foarte relevante toate. În domeniul proprietății intelectuale este suficient temel juridic deja existent, există suficiente garanții juridice pentru persoanele care lucrează în acest domeniu. Ar fi mai bine să creăm noi drepturi și în ce măsură cadrul juridic actual este suficient pentru a aborda probleme de răspundere. Sunt câteva întrebări, dar ar putea să se adauge și mai multe la listă, pentru că acest domeniu presupune foarte multe noi responsabilități. Trebuie să înțelegem că procesul încă este în desfășurare, în continuă evoluție și de aceea Uniunea Europeană trebuie să se adapteze și să participe la, la dezbatere. În primul rând, în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Platformele online de imprimare 3D sunt încă un fenomen destul de mic. Chestiunile de drept intelectual sunt uh, încă limitate, dar cu siguranță va crește numărul lor. Important este să nu reprimăm, să nu, să nu sufocăm inovarea. Tema, în opinia noastră, este transversală. Nu se oferă doar la prototipuri, ci și la mărci comerciale, la, breveturi și așa mai departe, la brevete și așa mai departe. Imprimarea 3D trebuie privită din prisma proprietății intelectuale, să vedem care sunt sectoarele și produsele afectate. Dreptul de autor apără originalitatea unei opere, precum și dreptul autorului. Deci dacă cineva imprimează ceva 3D fără autorizație, creatorul poate cere daune bazându-se pe legislația dreptului de autor. De asemenea, unii consideră că o arhivă digitală 3D poate fi protejată conform dreptului de autor, la fel cum se face cu software-ul. Dar aici mai trebuie să abordăm mai multe probleme. De exemplu, cui îi aparține un obiect care inițial a fost proiectat de o persoană, modelată digital de alta și imprimată de o altă persoană se poate considera că persoana care a proiectat opera și persoana care a modelat uh, opera digital sunt coautori, conform legislației dreptului de autor. Poate, dacă obiectul poate fi apărat prin brevet, atunci cele două persoane vizate, uh, menționate, sunt co-inventatori. Co Iată, deci foarte multe întrebări care survin în acest domeniu atât de nou. De, ex- de exemplu, altă întrebare este tipul de protecție acordat uh, proprietarilor de imprimante 3D. De exemplu, se consideră că s-a încălcat legi în momentul în care pur și simplu se imprimă un obiect preexistent într-o bază de date sau se încalcă legea atunci când se încarcă un proiect într-o bază de date online, de unde pot și alții să imprime? Important este să trecem uh, în vedere, în mod exhaustiv, impactul pe care ar putea avea această nouă tehnologie. Răspunderea civilă, de asemenea, este o problemă importantă. Comisia Europeană a lansat o evaluare a legislației din domeniu de la ora actuală ca să vadă dacă aceasta răspunde obiectivelor. Trebuie să fie clar asupra cui. Îmi cer scuze, trebuie să fie foarte clar care persoană din întregul lanț um, de producție poartă răspunderea civilă în cazul în care apare un prejudiciu. Este o problemă foarte interesantă din punct de vedere juridic. Trebuie să evităm în același timp duplicarea legislației Faptul că proiectele sunt digitale înseamnă că acestea pot fi modificate la infinit. Și atunci cum stau lucrurile cu drepturile? Toate aceste proiecte pot fi personalizate, pot fi îmbunătățite. Iată, v-am prezentat foarte multe întrebări, dar la acestea am încredere că există răspunsuri. Doamnelor și domnilor, tehnologia este fascinantă, iar provocările cu care ne confruntăm în acest context sunt foarte interesante și ele. Tehnologia aceasta, în măcar, va avea un impact major asupra tehnologiei și asupra vieții noastre de zi cu zi. Doamnă raportor, iată care este poziția mea și, după cum bine știți, eu doresc să dialoghez cu toată lumea și, alături de comisie, să putem ajunge la un document care să facă lumină în această lume nouă, pentru că este obligatoriu să facem pași înainte, altfel vom rămâne în urmă. Dar trebuie să facem acești pași Uh, cu echilibru just. Mulțumesc. Uh, Monsieur Le Breton. Domnule Breton, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Tehnologia imprimării tridimensionale este fascinantă și înțeleg că ne fascinează și pe noi și pe raportarea noastră. Totuși, un uh, raport trebuie judecat nu prin prisma uh, fascinației pentru un anumit subiect, ci prin prisma conținutului. Și, sincer să fiu, nu prea știu la ce servește acest raport. Care sunt problemele juridice pe care pot să le aducă aceste tehnologii de imprimare 3D? În primul rând, vorbim despre problemele de protecție a proprietății intelectuale. Dar raportoarea a spus uh, că Consiliul Superior pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală pentru lucrările uh, artistice din Franța a spus că um, tehnologiile actuale nu pun pericole în materie de încălcare a proprietății intelectuale. Deci, cred că poate că n-ar merita acum să ne băgăm până peste urechi în acest subiect. Dar, uh, oricum, uh, și raportoarea sublinia acest lucru. A doua problemă ar fi legată de responsabilitatea în cazul unor produse defecte. Există o altă directivă pe acest subiect și raportoarea subliniază că aceasta s-ar aplica și acestei tehnologii de imprimare 3D. Este adevărat că Comisia Europeană a întreprins deja o reflexie pe marginea acestui subiect pentru a aduce precizările necesare în caz că am avea cele mai mici dubii. O a treia problemă juridică se referă la responsabilitatea civilă generală și nu există aici un vid juridic pentru că în fiecare stat membru există reguli de răspundere civilă generală care se aplică și chestiunilor sau problemelor pe care le ridică imprimarea 3D. Deci nu înțeleg propunerea de la punctul 10 și anume de a invita Comisia să studieze posibilitatea de a elabora un regim de răspundere civilă specifică pentru această chestiune. Mi se pare că raportul nu servește la nimic, pentru că are în vedere o reflexie asupra aspectelor juridice reprezentate de această tehnologie, dar există deja o astfel de discuție și uh, raportoarea are o inspirație federalistă. Regret să constat acest lucru și uh, ia pretextul uh, acestei uh, tehnologii de imprimare 3D pentru a sugera legiuitorului să intre în domeniul răspunderii civile generale a statelor membre. Și aici văd eu uh, un atac care mă cam îngrijorează. În orice caz, dacă raportoarea ar fi vrut să justifice demersul, ar fi trebuit să ne explice, așa cum nu a făcut-o, ce probleme transfrontaliere pune această tehnologie de imprimare 3D și nu problemele naționale. Mulțumesc, doamna Delvo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu lui Joël Bergeron pentru că a luat inițiativa acestui raport, pentru că este un uh, subiect foarte interesant. Imprimarea 3D Uh, este, un, uh, este ceva despre care toată lumea vorbește, este la mare modă. Și mă bucur că și noi începem să reflectăm asupra consecințelor pe care le au aceste imprimante 3D care încep să apară pe piață. Și am apreciat și eu această vizită la Louvain, care ne-a arătat care este stadiul acestei tehnologii, ce este posibil și ce nu este posibil, pentru că sunt și foarte multe fantezii în jurul imprimării 3D. Eu m-am întors cu aceeași concluzie și anume că nu există nicio urgență să fim activi la nivel legislativ, dar este urgent să urmăm evoluția și să vedem uh, ce se va întâmpla. Dacă am înțeles bine, imprimarea 3D uh, poate fi utilizată pentru a produce prototipuri, dar nu pentru a produce sau pentru a fabrica produse în masă. Este mult prea costisitoare această tehnologie. Oricum, această vizită m-a ajutat să înțeleg foarte multe. Din acest raport, uh, rețin uh, că sunt două mari subiecte asupra cărora trebuie să fim foarte atenți. Pe de o parte, contrafacerea și reproducerea ilegală, dar acestea nu sunt subiecte noi. Sunt subiecte care ne macină de foarte mult timp. Dar există acum o tehnologie nouă Trebuie văzut dacă va fi mai performantă, mai convenabilă și care sunt măsurile pe care le putem lua pentru a împiedica contrafacerea. Și aici intervin și problemele de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, brevete și așa mai departe. Uh, Apoi, o altă chestiune importantă este siguranța utilizatorilor și aici intervine răspunderea pentru siguranța utilizatorilor și a consumatorilor. Cred că trebuie să facem distincția între utilizarea comercială și utilizarea privată. În ceea ce privește utilizarea comercială, uh, cred că chestiunile de responsabilitate sunt destul de clare. Producătorul este cel responsabil, însă atunci când vorbim despre utilizare privată, este responsabilitatea mea dacă eu produc ceva ce nu e sigur. Și atunci poate că ar fi util să vedem care este cadrul existent în ceea ce privește copyright-urile pentru imprimantele 2D. Să vedem în ce măsură criteriile uh, prevăzute acolo se aplică și în cazul imprimării 3D. Vă mărturisesc că nu am făcut efortul să fac această comparație, dar uh, o să o fac. În ceea ce privește drepturile de autor, nu știu ce să zic. Și aici uh, avem aceeași întrebare. Cum să protejăm drepturile de autor? Există o listă comună dacă nu există, cum definim operele de artă? Există criterii comune în Uniunea Europeană? Deci toate acestea sunt um, linii de gândire. M-am întrebat și dacă am putea să introducem uh, niște prevederi uh, referitoare la utilizarea imprimatelor 3D acasă, la domiciliu. Dacă, de exemplu, s-ar putea crea o etichetă de securitate online, pentru că așa poate fi periculos, oricine poate să copieze ceva de pe internet, dar dacă există această etichetă, dacă există această trăsătură de siguranță, atunci uh, s-ar uh, crește nivelul de protecție a utilizatorului privat. Altfel, uh, utilizatorul comercial are niște responsabilități care sunt destul de clare și știe care îi sunt obligațiile. Apoi uh, era temerea că vor putea fi produse obiecte periculoase. Este o temere legitimă, dar nu știu cum aș putea să răspund. E un subiect de îngrijorare. Cred oricum că, dincolo de toate îngrijorările, nu trebuie să subestimăm nici beneficiile imprimării 3D. Cred că este o tehnologie fascinantă care deschide niște perspective noi pentru țările noastre. Pentru că deocamdată există clienți uh, care își pot permite luxul să-și individualizeze produsele și aceștia sunt clienți potențiali pentru producția prin imprimare 3D. Deci, da, poate exista un efect benefic și pe piața muncii în Uniunea Europeană. Oricum, este un dosar uh, la care nu o să renunțăm prea curând și mă bucur și eu să pot contribui cu opiniile mele la acest proiect de raport. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, indeed, we, we... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ar trebui să evităm tentația de a vorbi despre alte dimensiuni ale imprimării 3D decât uh, aspectele juridice, legale, dacă există astfel de probleme. De aceea sunt de acord cu domnul Le Breton că avem de-a face cu un număr uh, limitat de probleme, însă identificarea acestui număr limitat de probleme reprezintă deja o concluzie importantă. Ah, doamna Pintu. Domnul Marin Pintu, îmi cer scuze. Două puncte, dacă îmi permiteți. Am fost uh, surprins de ceea ce a spus uh, colegul nostru, care s-a referit la multe aspecte de care trebuie să ținem cont uh, pe viitor mai ales din punct de vedere tehnologic. În al doilea rând, trebuie să fim preciși referitor la modul în care folosim uh, termenii. Noi am fost și am vizitat uh, companii care lucrează cu imprimante 3D și această imprimare 3D este de fapt un proces de producție a unor piese. nu are nimic de a face cu imprimarea în sine. Dacă deții un astfel de dispozitiv, ai posibilitatea de a fabrica orice fel de piese, de elemente, de obiecte, atâta timp cât ai uh, dosarul digital care îți, sau fișierul digital care îți permite acest lucru. Este o tehnologie care va fi importantă pe viitor și trebuie să anticipăm toate schimbările care vor veni asupra noastră pentru a fi pregătiți. Un uh, avocat bun va trebui să anticipeze pentru a putea preveni consecințe eventual negative. Vă puteți imagina că există o firmă și să spunem că o armă a fost produsă pentru a fi folosită și um, a fost trecută de control de securitate de la aeroport. A durat câteva ore pentru a fabrica o astfel de armă din plastic de densitate mare care a fost, să spunem, folosită pentru a ucide pe cineva. Deci, sistemul juridic trebuie să fie capabil să acopere și astfel de situații. Așadar, trebuie să fim foarte precauți și cred că domnul Grandes a avea dreptate în ceea ce spunea. Și a fost foarte clar în afirmațiile sale. Președintele, da, ar fi foarte important să ne limităm și să vorbim numai despre aspecte și probleme juridice. Domnule Anderson. Mulțumesc! Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportoarei pentru uh, munca sa. 3D-ul nu este, uh, și imprimarea 3D nu este o tehnologie de viitor care uh, există de puțină vreme, ci există de prin anii 1980. Aflăm despre ea acum uh, chiar și în școli, iar în Suedia uh, s-a discutat uh, mult despre aceasta într-o anumită școală. Este o tehnologie foarte promițătoare pentru că prototipurile pot fi uh, dezvoltate mai eficient. Poate fi economisită energie în procesul de producție și poate fi economisită multă energie și mulți bani pentru că anumite uh, părți, anumite piese de schimb pot fi produse mai ușor. fost folosită până acum de artiști, uh, dacă o pot să mai exprim așa. Există multe lucruri bune în acest raport, dar trebuie să fim cu adevărat atenți să nu uh, deviem de la subiect în ceea ce privește această tehnologie. Trebuie să abordăm toate aspectele, însă trebuie să avem grijă să nu uh, prejudiciem această industrie și tehnologie emergentă. Cei care sunt îngrijorați ar trebui să fie cu adevărat îngrijorați de anumite aspecte care sunt prezentate în raport. Pentru că unele sunt cu adevărat foarte bune și cred că putem să transformăm acest raport într-unul foarte bun, dar mai sunt și alte aspecte pe care trebuie să le mai discutăm. Și nu mă refer numai la aspectul lingvistic. Sigur, Uh, acesta poate să fie rezultatul unei traduceri. Dar la punctul I, nu toate uh, producțiile uh, și produsele imprimate 3D, uh, se face referire la acestea, la punctul acesta, cred că trebuie să mai cizelăm un pic aici limbajul, pentru că eu nu cred că uh, aceasta a fost intenția raportorului la acest punct. De asemenea, cred că există o lipsă de trimiteri la industria de imprimare 3D deja existentă, pentru că avem deja copiatoare care sunt foarte bune, avem uh, imprimante și unele dintre ele sunt excelente și avem deja un cadru juridic care tratează aceste probleme. Mm, avem un uh, sistem de supraveghere general uh, care previne ca uh, anumite persoane să facă copii pe anumite copiatoare dacă există o protecție prin drepturi de autor. Anumite idei care au decurs din dezbatere au fost importate în acest raport. Cred că ar trebui să analizăm uh, imprimarea 3D ca pe un model. Se vorbește despre o limită legală care ar putea să fie introdusă cu privire la anumite obiecte. Mie aceasta mi se pare uh, problematic. Ideea de a avea o taxă asupra imprimării 3D în compensare pentru uh, drepturile de autor, eu nu cred că ar trebui să avem o taxă în acest domeniu. Cred că aceasta este o idee proastă și dacă avem o problemă cu limitarea cuvintelor, e bine, cred că acesta este cel mai potrivit loc să mai economisim cuvinte și să scurtăm raportul. Există câteva îngrijorări cu privire la uh, răspundere și, într-adevăr, sunt de acord că trebuie să fim proactivi și să acționăm înainte să ne confruntăm cu problema producției de arme, de exemplu, prin procesul de producție 3D. Uh, nu cred că în prezent este o mare problemă, însă unul dintre obiectivele acestei discuții este că acesta nu ar trebui să devină o mare problemă pe viitor. Și nu cred că trebuie să fim îngrijorați, ci mai degrabă să fim proactivi. Mă gândeam să înaintez niște amendamente și avea aștept să mai discutăm pe acest subiect, pentru că cred că putem să transformăm acest text într-unul grozav care să ne ajute să progresăm. Președintele, mulțumesc! Comisia dorește să intervină? Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest raport și pentru o discuție interesantă de astăzi. Suntem foarte bucuroși să constatăm că examinați cu atâta atenție acest subiect, care este unul foarte important pentru noi. Vorbesc aici uh, din perspectiva celor care apără drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Concluziile prezentate în raport sunt foarte bune, Recunoaștem, așa cum a spus și domnul raportor, că există anumite incertitudini în ceea ce privește cadrul juridic pentru producția uh, de produse uh, în contextul drepturilor de autor. Sunt anumite elemente de care trebuie să se țină cont și am uh, decis să lansăm un studiu pentru a aduna probe cu privire la uh, necesitatea amendamentelor uh, la uh, această legislație. Rezult... Studiul va începe în martie și raportul, conform planificării noastre, va fi gata cândva în octombrie. Suntem de asemenea bucuroși să auzim că se dorește consolidarea dimensiunii pozitive a tehnologiei de imprimare 3D și a posibilităților pe care le aduce utilizatorilor, pentru că unul dintre punctele importantă din studiul nostru va fi modul în care această uh, drepturile de proprietate intelectuală pot stimula tehnologia din acest domeniu și cum putem aduce această tehnologie mai aproape de consumatori. De exemplu, uh, licențele, modelele care vor putea fi folosite, accesibilitatea la toate acestea. A fost foarte interesant să aud uh, că raportoarea s-a referit și la trasabilitatea produselor și pe noi ne interesează acest aspect. Credem că sistemul de track and trace este foarte important și pentru uh, imprimarea 3D. Vă mulțumesc așadar foarte mult și vom uh, continua să urmărim cu interes activitatea dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Doamna Bășu, doriți să uh, interveniți? Da, aș vrea doar să le mulțumesc uh, celor care au intervenit. Sigur că fiecare are propriile sale sensibilități uh, și domnul de Grandes a repoziționat interesul pentru această nouă tehnologie. Într-adevăr, nu trebuie să luăm lucrurile așa foarte ușor, pentru că este o tehnologie care are potențial și care poate să îmbunătățească producția industrială în statele membre. Toate piesele fabricate de o întreprindere precum Darty, de exemplu, uh, cumperi um, un mâner la mobilă care se strică acesta se poate fabrica acum uh, într-un atelier de imprimare 3D. Poți să-l primești pe loc. Nu trebuie să vă gândiți uh, că imprimarea 3D nu este o fantasmă, așa cum a spus și domnul Anderson. Aceasta există de foarte mulți ani, însă s-a dezvoltat în mod exponențial și cu siguranță aceasta va schimba tehnologia în foarte multe domenii de activitate. Este adevărat că trebuie să-i protejăm pe consumatorii și utilizatorii privați, așa cum spunea Madi Delvo, dar este nevoie și de trasabilitate pentru că acum există aceste laboratoare de fabricație care folosesc uh, foarte multe fișiere. Sunt sute de milioane de fișiere și nu știm cine le-a pus online. Este destul de ușor de înțeles îngrijorarea și sunt de acord cu ce spui, mai ales că ești jurist. Nu putem să neglijăm din punct de vedere juridic această problemă sub pretextul că nu reprezintă încă o problemă și că avem uh, deja texte uh, despre responsabilitate care datează din 84. Este într-adevăr o tehnologie specifică, iar rolul nostru ca legiuitori este să vedem ce va trebui să legiferăm. Mă bucur să primesc uh, observațiile dumneavoastră și cred că ar trebui să avem și o altă reuniune ca să ne mai uh, ajustăm un pic viziunea. Dar eu cred că este o reală problemă și mulțumesc foarte mult. Mind you. Mulțumesc. Uh, vă rog, uh, aș vrea să vă reamintesc că termenul limită de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru data de 27 februarie la prânz. Cu aceasta încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct și trecem la uh, punctul 6 de pe ordinea de zi și anume, ex- anume examinarea proiectului de raport uh, privind tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017. Dau cuvântul uh, raportoarei doamnei, doamnei uh, Iute Guteland. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acest raport din proprie inițiativă reprezintă răspunsul la tabloul de bord uh, privind justiția în anul 2017, care a fost prezentat în aprilie 2017 de către Comisie. Tabloul de bord privind justiția oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la calitatea, eficiența sistemelor de justiție din toate statelor membre și este diferit de uh, versiunile dinainte în sensul că se referă și la accesul consumatorilor la justiție și posibilitatea de a veni cu schimbări uh, împotriva companiilor. În plus, se referă la durata uh, procedurilor uh, și proceselor penale Uh, din instanță când este vorba de spălare de bani și alte infracțiuni asemănătoare. Căile de atac și dreptul la un proces echitabil uh, reprezintă o condiție prealabilă importantă pentru, uh, în contextul statului de drept și al democrației. Din experiență am observat însă că nu există suficientă încredere în sistemul de justiție în statele membre. Amploarea acestei încrederi reciproce depinde de o serie de parametri și de mecanisme care garantează uh, dreptul reclamantului și accesul la justiție. De aceea, tabloul de bord privind justiția în Uniunea Europeană este atât de relevant uh, în această privință. Am avut o întâlnire cu raportorii din umbră înainte ca proiectul de raport să fie publicat și mi s-a părut o discuție foarte bună. Sunt bucuroasă că am beneficiat de sprijinul general uh, al acestora pentru raport. În proiectul meu de raport uh, salut tabloul de bord general privind justiția pentru 2017, de asemenea obiectivele acestuia pentru o justiție uh, independentă și eficientă și de calitate în statele membre. Însă, pentru a avea o evaluare cuprinzătoare, am dorit să fac uz și de alte uh, surse de informare decât tabloul de bord în sine, precum informații din partea Institutului pentru Reforme Legale sau Institutul European pentru uh, Egalitate de Gen, Consiliul Europei și uh, unul dintre departamentele uh, de politici interne ale uh, Parlamentului. Dorim să avem o perspectivă mai amplă și să subliniem nevoia de a intensifica și diversifica uh, domeniul de aplicare uh, și ideea de uh, formare și dorim să includem de asemenea uh, structuri care țin cont de egalitatea de gen și de asemenea dorim să eliminăm orice disparități legate de uh, gen și să ținem cont de uh, disparitățile care există între diferitele niveluri ale instanței, atât la nivel european cât și la nivel național. Propun Comisiei să introducem în uh, exercițiul de anul viitor un nou indicator cu privire la accesul la justiție pentru comunitățile LGBTI, cum ar fi să ținem cont la accesul la asistență uh, juridică uh, pentru în cazurile de discriminare în cadrul comunităților LGBTI și să se analizeze uh, impactul măsurilor uh, negative. De asemenea, doresc să încurajăm Comisia să dezvolte indicatori concreți pentru ca valorile cele mai importante ale Uniunii Europene cu referire la respectarea statului de drept și la respectarea drepturilor fundamentale să fie respectate. De asemenea, în ceea ce privește uh, instrumentele TIC în uh, sistemul juridic, este foarte important ca acestea să existe, să fie susținute și să fie uh, accesibile tuturor cetățenilor, uh, inclusiv celor care au o anumită formă de disabilitate. Este de asemenea important să solicităm comisiei să uh, analizeze uh, acțiunile colective, uh, ținând cont de factori de accesibilitate și sisteme de justiție. După această discuție va avea loc o audiere publică privind procedurile uh, colective, acțiunile colective în despăgubire și ținând cont că dezbaterea cu privire la acest subiect este foarte importantă, ar fi bine să obținem uh, anumite rezultate astfel încât acestea să fie uh, folosite și în contextul obiectivelor tabloului de bord. De asemenea, uh, această lacună de date din anumite state membre, pentru că anumite state membre nu au furnizat informații, ar trebui să fie abordată. De aceea apelez la statele membre să colaboreze cu Comisia Europeană și să transmită datele active. În proiectul meu de raport, uh, de asemenea, apelez la statele membre pentru că acestea să uh, țină cont de uh, importanța uh, sistemelor judiciare independente care uh, se bazează pe lipsa de intervenție din partea uh, structurilor politice și pe independența uh, magistraților. Este foarte important uh, ca acest raport să nu fie folosit pentru a arăta cu degetul pe cineva și uh, de aceea nu am dorit să menționez uh, explicit anumite state membre în raport. În ceea ce privește calendarul, termenul limită de înaintare a amendamentelor este 6 martie. Amendamentele vor fi înaintate la următoarele și discutate la următoarele uh, reuniuni ale comisiei, 26-27 uh, februarie și în 24 aprilie probabil că se va ajunge uh, să se voteze. Președintele, mulțumesc. Dorește să ia cineva cuvântul? Doamna Hautala? Uh, thank you, Mrs. Guteland. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Guteland. Cred că este important ca Parlamentul să fie foarte atent la ce se întâmplă cu tabloul de bord și îmi plac ideile pe care le-ați propus dumneavoastră în proiectul de raport. Buna funcționare a sistemului judiciar este o cerință esențială pentru buna dezvoltare a întreprinderilor și a economiei. E vorba de o interconectivitate foarte clară. Respectul drepturilor omului este strâns legat de buna dezvoltare a economiei. Trebuie să subliniem acest lucru și în vecinătatea noastră. Sunt tentată să fac un amendament cu privire la extinderea anumitor observații din acest dosar și la țările cu care avem o, un, un acord de asociere, deci care au obligația de a transpune foarte multe dintre standardele care vizează un sistem judiciar de calitate în legislația lor națională. Dumneavoastră vă concentrați și pe disparitățile de gen în um, profesiile judiciare. Este o, o idee foarte bună, trebuie să continuăm să subliniem aceste probleme. În ceea ce privește accesul la justiție, în mod evident există lacune. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Mulți cetățeni europeni se confruntă cu obstacole în momentul în care încearcă să obțină acces la justiție și la ajutor juridic. Mai ales persoanele vulnerabile sunt mai uh, expuse la acest risc. Acest raport anual al Comisiei se referă la dreptul comercial, civil și administrativ. Mă întreb dacă nu s-ar fi putut face câteva comentarii și cu privire la anumite domenii specifice din drept. Ar fi interesant să aflăm câteva lucruri despre dreptul administrativ comparat între statele membre. Voi veni cu câteva amendamente în acest sens. Trebuie să continuăm acest exercițiu foarte important. La alineatul 10, dumneavoastră spuneți că trebuie să discutăm despre procedurile, acțiunile colective în, în despăgubire. E momentul oportun pentru că peste câteva minute chiar vom discuta despre această temă, avem o mini-audiere. Și poate exercițiul comparativ de anul viitor poate va putea să se refere uh, și la aceste acțiuni. Suntem uh, în calendar cu propunerile comisiei care vizează acțiunea colective în despăgubire. Mulțumesc. Urmează domnul Rajaf. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Îi mulțumesc, doamne Gătelan, pentru un raport foarte bun. Sunt de acord că independența este un element cheie dintr-un sistem judiciar eficient. Este esențială pentru statul de drept, pentru procesele juste și pentru a beneficia de încrederea cetățenilor. Vreau să fac două comentarii. În primul rând, ideea că în analiza comparativă pentru anul viitor, Comisia ar trebui să se refere și la acțiunile colective în despăgubire. Aici este vorba despre accesibilitatea la acest tip de acțiuni în diverse tipuri, ă, tipuri de sisteme judiciare. Nu cred că putem uh, aplica aceste aspecte în majoritatea statelor membre. Nu putem obține informații din toate statele membre, prin urmare nu ar fi reprezentativ. Și apoi aș dori să mă refer și la punctul 12, accesul la justiție pentru comunitatea LGBTI. Cred că dacă le punem întrebări cetățenilor despre orientarea lor sexuală, îi discriminăm și am încălcat și regulamentul privind protecția datelor, care previne procesarea datelor personale care vizează orientarea sexuală sau viața sexuală a indivizilor. Să nu uităm că tabloul de bord privind justiția furnizează informații cu privire la funcționarea sistemelor de justiție. Imaginea creată trebuie să fie obiectivă, bazată pe statistici. Nu trebuie să facem judecăți de natură etică aici. Mulțumesc, urmează domnul Mariniu Pintu. Da, eu deja am prezentat câteva informații cu privire la această temă, dar vreau să mai vin cu câteva comentarii. Justiția este un bun mult prea important, pentru că acum ea să depindă doar de magistrați, de avocați și de cei care lucrează în tribunale. Justiția este importantă și funcționarea sistemului juridic este importantă pentru firme, pentru economie, într-un sens mai larg. După cum, bune a, după cum bine a spus-o doamna Hautala. Există o interconectivitate foarte clară cu economia, dar în același timp justiția apără demnitatea omului drepturile care emană din această demnitate, drepturile cetățenilor. În acest sens, eu am analizat uh, funcționarea diverselor sisteme judiciare din uh, țările din Uniunea Europeană și am constatat că există deficiențe grave în, în anumite state membre. În Uniunea Europeană există țări pentru care justiția este un fel de entitate dumnezeiască, este sacră, nimeni nu se atinge de justiție. În țara mea, domnule președinte, estimați deputați, o persoană trebuie să meargă la judecător, să îi se adreseze unui judecător cu aceleași formule ca în feudalism, când îi te adresai suveranului. E mai ușor să vorbești cu președintele Republicii Portugheze decât cu un judecător în tribunal. Și vă dau acest exemplu pentru că așa este, asta este realitatea. Dacă un cetățean din Revoluția franceză ar fi rămas într-un ghețar în Alpi și ar fi dezghețat în zilele noastre și ar fi adus la Lisabona astăzi, ar fi dat pe, pe spate de toate schimbările din societate, cum femeile poartă pantaloni și așa mai departe, mașini și așa mai departe. Dar dacă l-am duce pe acest cetățean într-un tribunal din Lisabona, ei bine, cetățeanul dezghețat ar putea crede că e în epoca din care provine el. ca audiența e ca atunci. Lumea se îmbracă la fel, discursurile sunt la fel de baroce, exprimarea este la fel. Justiția nu a evoluat, nu s-a schimbat în țara mea, nu s-a adaptat la exigențele modernității. În țara mea, femeile ajung în magistratură doar în urma Revoluției Democratice din 25 aprilie. Secol... Uh, pe de altă parte, în alte țări, Justiția se pare că a fost democratizată, însă ea se implică și în acele domenii din viața publică unde nu ar trebui să-și bage coada din cauza separației puterilor. Magistrații au sindicate, au participă la colegii, au o agendă politică și această agendă intervine în um, munca lor de zi cu zi de judecători să înțelegem că e vorba de a respecta statul de drept și democrația. În anumite țări, ca în Polonia sau în Ungaria, constatăm că există guverne democratice care încearcă să asfixieze tribunalele. În alte țări, însă, în Spania, de exemplu, tribunalele afectează activitatea politică, pun în închisoare cetățeni din cauza activităților politice. Lucrurile acestea se petrec tocmai pentru că există disfuncționalitate. Nu există o bună percepție a rolului tribunalelor într-o societate democratică. Iată care sunt gândurile mele. Trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte, pentru că justiția nu este o religie, magistrații nu sunt zei și ei trebuie să respecte anumite limite constituționale bine definite. Și încheie spunând următoarele. Tocmai din prisma cetățenilor, sunt îngrijorătoare problemele care țin de accesul la justiție, inclusiv în țara mea. Prețurile sunt foarte mari, inclusiv pentru avocatul din oficiu. Sunt persoane care nu au acces la justiție. Recent m-am întâlnit cu un cuplu format dintr-un jurnalist și un funcționar care doreau să divorțeze, dar nu puteau pentru că trebuia să plătească prea mult. Deci justiția trebuie să fie mai accesibilă. Justiția trebuie să servească cetățenilor. Femeile participă mult prea puțin la uh, profesia de magistrat. Tribunalele din Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu noi aici tot uh, declamăm și spunem sus și tare cum trebuie să stea lucrurile, dar trebuie să facem lucrurile și în practică. Femeile trebuie să participe mult mai mult la profesie de magistrat. Trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte, mai ales pe viitor. Mulțumesc! Doamna Regner. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, cred că e important să subliniem lucrurile care au fost menționate anterior, mai ales cele spuse de domnul uh, Mariniu Pintu. Echilibrul între sexe, inclusiv la Curtea Europeană de Justiție, toate lucrurile spuse de lui sunt pertinente. Eu vreau să mă refer la tabloul de bord. Sunt diverse argumente care au fost prezentate acum, care ne arată de cât, care ne arată cât de important este să avem acest gen de tablou de bord, ca să putem compara sistemele judiciare din statele membre. Lui de Berlingheu, colegul meu, fostul meu coleg, foarte pragmatic, ne-a spus întotdeauna că în acest context nu trebuie să uităm un lucru. Este extrem de important să încurajăm educația pe tot parcursul vieții a celor din profesiile judiciare. În momentul în care este vorba de accesul la justiție în Uniunea Europeană și în momentul în care comparăm sistemele naționale, e bine, e nevoie ca cei care lucrează în aceste profesii ale justiției să nu se concentreze strict pe sistemul național. Nu trebuie să aibă acești ochelari de cal. Atât doream să subliniez și eu aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport are meritul de a atrage atenția asupra tabloului de bord cu privire la justiția în UE. Este un instrument foarte util pentru cooperarea între state, deoarece eh, prezintă foarte multe instrumente pentru o mai bună cooperare și pentru o mai bună asigurare independenței judecătorilor din statele membre. Raportul încurajează statele să ofere mai multe informații pe viitor pentru a consolida rolul acestui tablou de bord și noi susținem acest obiectiv. Susțin obiectivele generale ale raportului. Dar apoi, dacă intrăm în detaliu și citim raportul, ne deranjează anumite aspecte. Primul dintre acestea. Când dorim să, co- să convingem statele să coopereze mai mult, nu trebuie să insistăm prea tare pe faptul că unele nu se descurcă atât de bine, pentru că atunci am ratat obiectivul pe care îl propunem. Trebuie să insistăm pe aspectele pozitive, că există instrumentele acestea și ele trebuie să fie consolidate. Prin urmare, trebuie să le cerem statelor să-și continue eforturile. Dar nu mi se pare util, așa, pe față, să spunem că anumite state nu se ridică la măsura așteptărilor. În al doilea rând, uneori vocabularul utilizat este surprinzător. La punctul 11, la ajutorul jurisdicțional, vorbim despre consumatori. Poate că e o problemă de traducere, dar pentru mine, când o persoană cere ajutor, nu este consumator, este justițiabil. Nu mi se pare o idee bună să amestecăm jargonul economic pe care Comisia de la Bruxelles um, îl preferă în aceste aspecte. Știm că justițiabilul are un statut superior simplului consumator și stimați colegi, vreau să spun că sunteți foarte sensibili la aceste probleme și și eu sunt uh, sensibil la lupta împotriva discriminării, dar, în opinia mea, eu aș dori să fac un apel ca judecătorii să lupte împotriva tuturor formelor de discriminare. Nu doresc să insist asupra unei forme de discriminare mai mult decât asupra alteia. Și mă întristează faptul că aici se vorbește foarte mult despre discriminare bazată pe orientarea sexuală pentru comunitatea LGBTI. Eu nu doresc să arăt cu degetul niciun fel de discriminare. Dar de ce, în toate textele, ne concentrăm atât de mult pe aceasta? Mi se pare contraproductiv. Lupta împotriva discriminării este o luptă în bloc. Trebuie să luptăm împotriva tuturor formelor de discriminare, fără să izolăm una sau alta mai mult. Nu trebuie să insistăm pe un tip de discriminare mai mult decât pe altul. Atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu ultima remarcă a domnului Le Breton. Urmează doamna Hautala. Doamna raportoare, ar putea să ne explice oare dacă există dovezi clare cum că persoanele din uh, comunitatea LGBTI au probleme specifice cu privire la accesul la asistență juridică? Avem cazuri specifice sau ce date există? Sunt curioasă să știu dacă din, în baza acestor date a inclus dumnea ei punctul 12 în proiectul de raport. În mod clar, sunt și alte grupuri vulnerabile, grupuri de minorități și și acestea probabil că au probleme cu accesul la justiție și la ajutorul juridic. Dacă tot discutăm despre tabloul de bord pregătit de Comisia Europeană, care se bazează pe informații în statele membre, atunci poate că ar trebui să fim mult mai preciși. Să vedem exact care grupuri de minorități vulnerabile care ar trebui să fie protejate conform legilor antidiscriminare chiar au probleme, dacă tot ne bazăm pe informațiile a statelor membre. Uh, does the commission wish to take... Mulțumesc. Comisia dorește să intervină. Foarte pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Și noi am vrea să îi mulțumim uh, raportoarei pentru raportul său um, interesant și pentru discuțiile interesante din această dimineață. Asta ne arată că împărtășim uh, cu toții același obiectiv și anume de a ajuta statele membre să îmbunătățească sistemul de justiție. Așa cum s-a spus în raport, pe bună dreptate, instanțele naționale sunt de fapt instanțe comunitare și avem cu toții interesul ca acestea să îmbunătățească independența, calitatea și eficiența. Așteptăm cu nerăbdare amendamentele pe care le veți depune și apoi ne vom exprima și noi o poziție. Oricum am luat notă de toate observațiile exprimate astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Guteland dorește să adauge ceva? Da, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru această discuție și pentru uh, aceste întrebări uh, constructive. Mă bucur uh, să văd că există sprijin uh, în general pentru, subiect, pentru subiectele din raport și pentru raportul propriu-zis. Este important să ajutăm statele membre să-și îmbunătățească sistemele de justiție și să abordeze problemele de astăzi. Vă spuneam că deficitul de date reprezintă o astfel de problemă. Cred de asemenea că este important uh, să abordăm mai multe chestiuni care se regăsesc în raport, și anume o perspectivă de gen mai puternică, sisteme judiciare mai puternice și mai independente și mă bucur uh, să aud comentariul domnului Marino Pinto Cred că a fost o intervenție foarte utilă. Apoi, mulți colegi au vorbit despre diferitele amendamente menite să formuleze textul într-un mod mult mai clar. Și cred că este o bună bază de pornire pentru discuțiile viitoare. Au fost menționate alte două subiecte cu privire la care s-au uh, exprimat îngrijorări. Acest tableu de bord actual a fost criticat pentru că nu este suficient de relevant și că ar fi uh, mai bine să fie extins uh, și la drepturile fundamentale pentru justiție, iar drepturile comunității LGBTI sunt un astfel de aspect care ține de drepturile fundamentale. Uh, și, într-adevăr, cred că este bine să vedem care ar fi situația din toate statele membre. De aceea vreau să extind acest tablou de bord pentru justiție și la acest subiect. În ceea ce privește procedurile de, acțiune colect- de acțiuni colective, cred că și acestea pot îmbunătăți accesul la justiție pentru cetățeni și pentru întreprinderi în dispute în care sunt implicate statele membre putem să adăugăm asta și la tabloul de bord. Oricum, vă stau la dispoziție pentru observații suplimentare și apoi până la urmă totul se decide la vot. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost deja stabilit, este 6 martie la ora 12, la prânz. Vă rog să țineți cont de acest termen. Suntem ne-am încadrat perfect în timp. Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați venit la această audiere publică. Its topic is collective redress in... Este un subiect de mare actualitate și anume acțiunile colective în Uniunea Europeană, situația actuală și pașii care urmează. Ne face o deosebită plăcere să-i avem alături de noi astăzi uh, pe câțiva distinși experți și sunt sigur că uh, momentul în care organizăm această audiere este oportun pentru că are legătură cu publicarea recentă de către Comisia Europeană a raportului său privind punerea în aplicare a recomandării din 2013 privind mecanismele de acțiune colectivă. Uh, uh, this uh, 2013 recommendation această recomandare din 2013 stabilea principii în legătură cu încălcările uh, drepturilor acordate prin legislația comunitară în toate domeniile de politică și în legătură cu acțiunile colective în încetare și în despăgubire. Uh, reiese din această recomandare că toate statele membre ar trebui să aibă sisteme de uh, acțiuni colective la nivel național care să respecte aceleași principii de bază Uh, pe tot teritoriul Uniunii Europene, ținând cont de tradițiile uh, lor juridice și de uh, protejarea împotriva posibilor abuzuri. abuzuri. Potrivit alineatului 41 din recomandare, Comisia ar trebui să evalueze implementarea acesteia pe baza experienței practice, având în vedere în mod deosebit impactul asupra accesului la justiție, dreptul de a obține compensații, nevoia de a uh, preveni litigiile abuzive și uh, funcționarea pieței unice, impactul asupra IMM-urilor, asupra competitivității economiei Uniunii Europene și asupra încrederii consumatorului. Ar trebui uh, de asemenea să se evalueze dacă ar trebui um, adoptate măsuri suplimentare pentru a consolida și întări abordarea orizontală a recomandării. Fără alte introduceri, dau cuvântul primului vorbitor, domnul Iacek Garțca și apoi domnului Norel Rosner de la Comisia Europeană DigiJust. Domnilor, aveți 15 minute în total. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Salutăm uh, oportunitatea de a prezenta acest raport uh, al Comisiei privind recomandarea din 11 iunie 2013. Am apreciat întotdeauna interesul manifestat de comitet uh, pentru subiectul acțiunilor colective și am apreciat recomandarea elaborată înainte de adoptarea recomandării noastre. Recomandarea Comisiei se bazează pe mai mulți ani de activitate, în special în domeniul protecției consumatorului și legislației concurenței. Recomandarea are această valoare că precizează în mod clar că aceste acțiuni colective reprezintă unul dintre mijloacele cele mai potrivite pentru a asigura punerea în aplicare a drepturilor conferite prin dreptul comunitar. Și, într-adevăr, a fost prima dată în această recomandare când Comisia a adoptat această poziție. Comisia a recomandat un set de garanții pentru a proteja uh, caracterul echitabil al uh, procedurilor și mecanismelor de acțiune colectivă. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, Comisia și-a asumat angajamentul de a evalua uh, punerea în aplicare a recomandării, iar raportul adoptat pe 25 ianuarie anul acesta face tocmai această evaluare. Trebuie precizat că data planificată pentru adoptarea raportului a coincis cu unele evenimente care au părut să fie foarte relevante pentru acțiunile colective. Și mă refer aici la scandalul cu emisiile auto care a generat o situație de prejudiciu colectiv fără precedent. A afectat uh, companii, consumatori, investitori, pe toată lumea din Uniunea Europeană. How... Aceasta ne-a oferit posibilitatea să vedem uh, cum funcționează mecanismele de acțiune colectivă în astfel de situații în statele membre. Un alt lucru foarte relevant pentru acest raport Uh, este mm, comerțul electronic, care ia amploare. Acesta depășește frontierele și creează cel puțin potențialul uh, producerii unui prejudiciu colectiv și mai amplu la nivel transfrontalier. Și putem să ne așteptăm la o creștere a numărului de situații de prejudiciu colectiv la nivel transfrontalier. Raportul s-a bazat pe informațiile pe care le-am uh, solicitat de la statele membre și pe informațiile uh, pe care le-am colectat din surse publice, precum și pe informațiile sau evaluările colectate în uh, cadrul uh, studiului ce a stat la baza evaluării. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest studiu la care se face referire și în raport. Din păcate, nu, acest studiu nu este încă disponibil, dar sper că situația va fi remediată cât de curând. Peste o săptămână sau poate două o să îl punem la dispoziție. Încă mai lucrăm cu contractantul nostru pentru a definitiva studiul. Este un studiu imens, de peste 1000 de pagini. Și în curând va fi disponibil pe site-ul DigiJustice. Aș dori acum să mă refer la principalele constatări ale raportului, care cred că reflectă și rapoartele Parlamentului European. Există cel puțin câteva elemente uh, care au fost incluse în aceste rapoarte înainte de adoptarea acestei recomandări. În primul rând, aș dori să mă refer la uh, aspectul legislativ, follow-up-ul legislativ. De fapt, acesta a fost modest. După adoptarea recomandării, șapte state membre au introdus sau și-au modificat legislația în domeniul acțiunilor colective. Trebuie să vă spun că aceste amendamente n-au fost întotdeauna aliniate la principiile recomandării. Aș vrea acum să vă reamintesc că recomandarea privind acțiunile colective acoperă ambele forme de acțiune colectivă, acțiunile în, încenta, în încetare și acțiunile în despăgubire. Trebuie să reținem că atunci când vorbim despre acțiunile în încetare, există instrumente aplicabile, există directive în ceea ce privește acțiunile în încetare în caz de încălcări ale drepturile consumatorilor și acestea sunt implementate de toate statele membre. Acum, dacă transpunerea este satisfăcătoare sau nu, Asta rămâne de văzut, dar uh, oricum uh, încercăm să îmbunătățim uh, această directivă privind acțiunile în încetare. Deci, deci cel puțin pentru acțiunile în încetare există dispoziții în toate statele membre și asta în domeniul protecției consumatorului. Totuși, când vorbim despre acțiunile în încetare în alte domenii, situația nu este atât de omogenă. Există foarte multe divergențe și foarte multe diferențe între statele membre, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea acțiunilor în încetare în alte domenii decât protecția consumatorului referitor la acțiunile în despăgubire, Acestea sunt disponibile în 19 state membre. Asta înseamnă că în 9 state membre, oamenii care au revendicări similare pentru situații similare de prejudiciu colectiv nu au posibilitatea să își unească forțele și să beneficieze de facilitățile oferite de aceste mecanisme de acțiuni în despăgubire. Aș vrea acum să mă refer și la alte aspecte pe scurt, pentru că, oricum, raportul este ușor de citit, nu are decât 22 de pagini, este un raport plin de informații, dar aș vrea doar să evidențiez câteva elemente mai importante. există o garanție împotriva litigilor abuzive și anume verificarea credibilității um, uh, pretențiilor introduse la începutul procedurii. Se pare că aceasta nu este o chestiune prea problematică în statele membre ale Uniunii Europene, pentru că uh, pentru că acele state care prevăd aceste mecanisme de acțiuni colective uh, au posibilitatea de a declara ca inadmisibile uh, Uh, aceste proceduri sau aceste acțiuni uh, care în mod vădit uh, nu pot fi admise încă de la începutul procedurii. Yes. Then very sensitive thing uh, is the question of the standing to bring collective. Un alt lucru important este calitatea procesuală de a intenta acțiune colectivă. Acțiunile colective pot lua mai multe forme, dar una dintre cele mai uh, puternice forme este acțiunea de reprezentare, în care o entitate reprezentativă acționează în numele celor afectați de situația de prejudiciu colectiv. Și uh, aceasta ne ajută să prevenim cumva litigiile uh, frivole sau banale și în astfel de cazuri se impune introducerea unei acțiuni de reprezentare. Există state membre care prevăd astfel de acțiuni de reprezentare și care au stabilit niște condiții, dar condițiile diferă de la un stat membru la altul. În unele, prevederile sunt destul de legere, pe când în altele sunt destul de stricte. și aceasta creează un risc posibil, posibil, repet, uh, ca, acți- ca entitățile de reprezentare să poată dobândi calitatea procesuală în acele acțiuni colective. Asta înseamnă că accesul la justiție ar putea fi cumva diminuat de aceste condiții foarte stricte. și există și un alt uh, element uh, important, uh, este cel legat de opt-in și opt-out. Este vorba despre mecanismul de identificare a membrilor și de constituire a grupului care să depună acțiunea. Am uh, concluzionat că printre statele membre care au mecanisme de acțiune în despăgubire, 13 aplică în mod exclusiv principiul opt-in, adică persoana afectată de prejudiciul colectiv trebuie să își dea acordul explicit că vrea să participe la acțiune. 4 aplică ambele sisteme, atât opt-in cât și opt-out, pe când 2 aplică doar principii de opt-out. Trebuie să spun, pe de altă parte, că, deși recomandarea stabilește o preferință clară pentru principiul opt-in, nu am identificat instanțe de litigi abuzive, abuzive sub formă de acțiuni de genul opt-out. Majoritatea statelor membre care aplică principiul uh, rambursării costurilor de către partea care pierde, adică perdantul plătește. Acesta este, de fapt, un element uh, comun în uh, procedura civilă. Dar există și alte modalități care în practică fac ca povara pentru partea care pierde să difere de la o țară la alta. Pentru că mm, cheltuirile care pot fi decontate diferă de la o țară la alta. Și există și un alt subiect fierbinte și care este abordat de recomandare și de raport, este finanțarea uh, de către terți a cheltuielilor de judecată și a onorariilor pentru avocați. Acum uh, nu se adoptă neapărat o poziție cu privire la mm, finanțarea de către terți a cheltuielilor de judecată, ci stabilește doar niște condiții, niște condiții destul de legere care au ca scop, în principal, asigurarea transparenței, adică să se știe clar de unde vin <coughs> fondurile, că nu există nicio formă de interes sau niciun conflict de interese între cei care furnizează uh, finanțarea și părțile la proces. Acesta este un uh, fenomen relativ nou în Europa și nu este reglementat de statele membre deloc. Asta înseamnă că nu există un follow-up al acestei recomandări deloc. Dar avem senzația că aceasta este o, acesta este un element de noutate al fenomenului. The lawyers, the, the question of lawyers fees in particular. Onorariul uh, avocaților. Acesta are legătură oarecum cu finanțarea de către uh, părțile terțe, pentru că aceste onorarii sunt o parte substanțială a costurilor dintr-o acțiune colectivă. Costurile și taxele pentru uh, situații uh, neprevăzute acoperă uh, un spectru între 15 și 50%, ceea ce este foarte mult. Celelalte 8 state membre permit uh, anumite onorarii bazate pe performanță. Deci uh, acestea depind în funcție de rezultatele obținute în urma acțiunii colective. Am observat că 19 state membre au uh, proceduri alternative de soluționare a acțiunilor colective. Acestea sunt utile pentru că există o oarecare specificitate. Însă, atunci când uh, este vorba despre astfel de acțiuni colective, este important să se aplice și uh, proceduri alternative. Viele trebuie să existe ca opțiune. Timpul este scurt, așa că voi trece direct la concluzii. Deci, ca rezultat al uh, evaluării aplicării practice a recomandărilor, Comisia a ajuns la trei concluzii principale. În primul rând, recomandările sunt în continuare valabile și este necesar să fie promovate în continuare. Acesta este uh, un lucru pe care îl vom discuta în continuare și uh, este nevoie de un plan de acțiune mai detaliat pentru a vedea cum acționăm pe viitor cu aceste recomandări. Trebuie să uh, acordăm atenție finanțării prin părțile terțe, pe care dorim să o uh, analizăm mai departe pentru a afla mai multe despre acest fenomen și pentru a lua măsurile corespunzătoare. Și al treilea element, a treia concluzie, se bazează pe uh, un rezultat evident, și anume majoritatea prejudiciilor colective din Europa Uh, se referă la consumatori. În acestea sunt implicate consumatorii și pentru a ne asigura că accesul la justiție este asigurat acestora, este nevoie de un follow-up uh, legislativ. Acesta este în pregătire acum și a fost anunțat de președintele Juncker în septembrie ca unul dintre elementele cheie uh, din uh, legislația care urmează a fi adoptată cu privire la consumatori. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, îl salut pe domnul Ștefan Fot, profesor asociat la Universitatea Leuven, care ne va oferi perspectiva academică cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor din 2013 ale Comisiei și pașii pentru viitor. Domnule profesor, aveți 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei pentru această invitație. Vreau să vă spun uh, câteva cuvinte despre mine. Eu, după cum spuneați, sunt profesor, lucrez la universitate și am fost implicat în redactarea uh, Uh, acțiunii colective uh, din Belgia. Um, este vorba despre legea privind acțiunile colective din Belgia, uh, privind legislația în domeniul protecției consumatorilor. Anul trecut, împreună cu niște colegi, am colectat date empirice cu privire la acțiuni colective în Europa, numărul acestora și am analizat și o serie de tehnici în contextul acțiunilor colective în despăgubire. Vă voi oferi cinci observații cu caracter general care sper să inspire uh, dezbaterea europeană cu privire la acțiunile colective. Prima observație cu caracter general se referă la faptul că acțiunile uh, colective sunt în continuare controversate. Există multe uh, Există mulți susținători, mulți oponenți, există influența din partea lobiștilor, iar miza în ceea ce privește aceste acțiuni este una foarte mare. În multe state membre, dacă este să urmărim ce se întâmplă, impresia mea este că dezbaterea privind acțiunile colective a fost uh, capturată de aceasta. Multe reforme sunt rezultatul unui compromis politic care încearcă să concilieze interesele divergente între susținători și oponenți. Deci, obținerea celui mai uh, eficient, optim instrument nu este întotdeauna obiectivul principal. Câteodată uh, apare impresia că există un astfel de pericol și la nivel european. După adoptarea recomandărilor din 2013, unii dintre colegii mei au spus că este vorba despre un compromis politic care se bazează pe estimările realiste că, din motive politice, nimic altceva nu ar fi posibil sau este un potpuri al unor subiecte diverse fără să ofere orientate, orientare sau să stabilească priorități. Din punctul meu de vedere, aceasta este o afirmație puțin naivă, însă academicienii pot fi naivi. Așadar, um, putem să vorbim și despre o teorie idealistă. Și există două opțiuni. Prima spune că trebuie să se stabilească obiective clare, detaliate. Unul dintre ele, care este exclus cu claritate din acest scenariu, și cred că este un lucru bun, este să se evite aceste acțiuni colective ca um, acțiuni de punere în aplicare publice. Uh, toate opțiunile trebuie avute în vedere și cred că trebuie să privim mai departe decât uh, asupra evaluării de impact care a avut loc uh, ultima dată. Cred că aceasta este mult prea restrictivă. Trebuie să creăm ceva ce nu este absolut inovator, dar care este eficient și eficace. Aceasta este prima opțiune. A doua este nu faceți nimic. Cea de-a doua observație este următoarea. Trebuie să fim realiști. Bun, recomandările și uh, multă lume a criticat aceste recomandări, însă eu cred, așa cum a spus și antevorbitorul meu, că uh, acesta a fost un exercițiu de gândire foarte bun, pentru că sunt listate o serie de principii, de garanții care se referă la re, uh, soluțiile oferite la uh, prejudicii colective în afara instanței și um, s-a ajuns la concluzia că multe dintre aceste principii nu au fost uh, respectate de către statele membre. Întrebarea este de ce? Cred că, în principal, din cauza culturii legale caracteristice în fiecare stat membru. Și Cultura respectivă, cadrul juridic respectiv, mentalitatea afectiz, afectează caracteristicile și de asemenea uh, punctele forte și punctele slabe ale mecanismelor de acțiune colectivă. Olandezii vor prioritiza întotdeauna o rezolvare printr-un model în afara instanței. Un model german uh, va merge pe altă direcție. Modelul belgian, francez, uh, va merge pe uh, ideea de asociere, de uh, acțiune colectivă, iar țările scandinave vor merge uh, pe ideea că instituțiile publice joacă un rol important. Dezvoltarea unui instrument, a unor principii care transcend acest context, este ceva foarte dificil, poate chiar uh, un demers utopic. Așadar, trebuie să fim realiști. A treia observație. Dacă se dorește crearea unui mecanism de acțiune colectivă în despăgubire și există o propunere a Comisiei Europene în acest sens, știu că există o astfel de propunere, ei bine, există multe blocuri de care trebuie să se țină cont. Cu toate acestea, pornind de la experiența pe care o am, totul depinde de două aspecte importante care uh, pot fi decisive. Prima se referă la a lua poziție și cea a doua se referă la finanțare. Primul aspect se referă la încredere. În cine ai încredere să înainteze uh, revendicări în numele unor persoane care uh, vor să facă acest lucru. Permiți uh, persoanei respective să obțină o compensare pentru uh, serviciul său și, dacă da, care este competența uh, curții? Cum eviți uh, conflictul de interese? Permiți uh, participarea entităților ad hoc? Permiți competiția? Deci toate acestea sunt întrebări importante care merg la esența oricărui mecanism de acțiune colectivă. Apoi, aspectul care vizează finanțarea. Acesta are legătură de asemenea cu cel dinainte, dar este chiar mai important. Dacă este să privim mecanismele de acțiune colectivă funcționale în statele membre și dacă se vorbește cu oamenii uh, de la fața locului, cu asociațiile pentru consumatori, pentru protecția consumatorilor, cu avocații, cu organizațiile de profil, e bine, aceasta este cea mai mare problemă. Asta rezultă din discuțiile cu ei. Finanțarea. Și totul depinde de aceasta. Mulți nu beneficiază de reguli specifice. În Belgia, uh, de exemplu, s-a presupus în mod naiv că uh, se vor aplica regulile uh, din litigiile uh, în care sunt implicate două părți. Însă, acest lucru nu funcționează și uh, din cauza asta au apărut problemele. Trebuie să ne gândim și la finanțarea prin părți terțe. S-a spus că acțiunile colective sunt finanțate de uh, fonduri uh, care vin din partea unor părți terțe a existat un exemplu în Australia. De exemplu, în Australia s-a anunțat că uh, vor fi adoptate uh, regulamente suplimentare și se vor face investigații suplimentare pentru că um, se pornește la premisa că au existat niște abuzuri în acest domeniu. Eu personal, dacă este să mă uit la uh, cazurile în care au fost implicate părți terțe, nu consider că au existat abuzuri, pentru că mecanismele de filtrare la care apelează uh, actorii serioși funcționează bine. Aceste companii nu vor uh, finanța pur și simplu niște litigii minore, frivole. Dar ceea ce putem să observăm este că nu prea se finanțează spețele în care este uh, implicată protecția consumatorilor. Pentru că acolo miza este prea mică, nu pot face rost de bani, nu au nimic de câștigat. De aceea investesc în altfel de spețe. Și asta este o, o problemă importantă. Acum, al patrulea punct. Și poate că acum uh, mă voi exprima într-un mod uh, oarecum controversat, dar academicienii ar trebui să facă acest lucru. Trebuie să gândim out of the box. Am uh, făcut cercetare empirică în ultimii ani, am analizat diverse acțiuni colective, dar uh, și în acest context am descoperit că există și alte mecanisme care sunt utilizate în uh, multe state membre pentru a aborda aceste acțiuni colective. Și mă refer la ceva ce a spus și antevormitorul meu în final. Sunt schemele care se referă la protecția consumatorului, care sunt reglementate de directiva adoptată în 2013. De asemenea, există și uh, acele acțiuni colective în despăgubire, care sunt uh, intermediate de intervenția unor uh, autorități de reglementare publice care intervin. În uh, cazul țărilor Scandinave, Italia, Olanda, Belgia, am constatat anumite lucruri în anumite circunstanțe, acestea oferă uh, măsuri reparatorii într-o, uh, pe o cale rapidă. Consumatorii uh, pot identifica și, uh, se, și pot înainta uh, astfel de acțiuni colective foarte ușor. Elementul forte uh, ține de combinarea uh, uh, instrumentelor civile și a celor publice pe care le au la dispoziție. Acestea se îmbină într-un proces unic și în felul acesta sunt evitate costurile și procedurile în exces. Nu vreau să spun că acesta este Sfântul Graal, însă în, pe orbita acestor acțiuni în uh, colectivă în despăgubire, trebuie să fim conștienți că există astfel de tehnici și trebuie să se țină cont de ele atunci când se uh, redactează un document, pentru că câteodată ele funcționează. Este dificil atunci când vorbești despre aceste lucruri la nivel european. În multe state membre se spune că asta ține uh, de competența altui minister sau de competența altei comisii sau a altui directorat general. Însă, nu cred că acest lucru este relevant. În ceea ce privește aceste tehnici, unele pot fi controversate. Sigur că au susținători și oponenți și, de asemenea, este nevoie de garanții, cum ar fi această acțiune în despăgubire uh, de reglementare. Este nevoie de politici uh, transparente, de asemenea de mecanisme de revizuire transparente și aceste tehnici adesea nu sunt o consecință uh, a unei politici bine țintite. Ele au fost dezvoltate și au fost implementate de sectoarele în parte, câteodată pentru că calea uh, legislativă nu a funcționat. Deci, uh, sunt uh, mânate de piață și sunt de neoprit. Și cred că trebuie să ținem cont și de această perspectivă. Ultima observație, cea de-a cincea, se referă la, uh, și sigur este aspectul idealist al teoriei mele, este că trebuie să ne străduim să obținem un cadru de soluționare a litigiilor uh, cu privire la acțiunile colective uh, potrivit. Trebuie să identificăm și să optimizăm toate opțiunile pentru prejudiciile colective și să le interconectăm. Nu este vorba despre o uh, discuție între uh, pâine uh, din făină albă, respectiv făină integrală, ci despre modul în care este coaptă aceasta, în care este produsă. Și cred că Europa ar trebui să preia rolul de lider pe această cale. Cred că aceștia sunt niște pași realiști pe care ar trebui să-i facem. În ceea ce privește acțiunile colective, care sunt uh, au legătură și cu instituțiile publice în Suedia, în Finlanda. bine, acolo am discutat cu um, ombudsmanul pentru consumatori, care nu este un ombudsman cum îl cunoaștem noi, ci este o autoritate de reglementare și care are un instrument foarte important la dispoziție prin care poate să îi oblige pe comercianți să facă ceea ce este corect. De asemenea, entitățile de uh, soluționare alternativă a litigiilor uh, trebuie folosite atunci când se încearcă rezolvarea pe căi extrajudiciare a anumitor litigii. De asemenea, trebuie făcute uh, legături între aceste uh, um, ADR și uh, acțiuni. Trebuie să ne gândim la măsurile reparatorii și compensatorii. Acestea uh, permit abordarea uh, revendicărilor civile în afara instanței. Autoritățile de reglementare au în acest fel o putere foarte mare. Aceasta a fost abordată și în uh, anumite regulamente, dar la un moment dat, din motive politice, cred că a fost abolită. Ei bine, toți aceștia ar putea să fie pași mici pentru omenire, dar pași mari în uh, domeniul protecției consumatorului și a acțiunilor colective. Și iată, am reușit chiar să mă încadrez în timpul care mi-a fost acordat. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule profesor, pentru această prezentare foarte interesantă. Și acum, uh, în cea de-a treia parte a audierii noastre, vom auzi vocea părților implicate. De aceea aș dori să o invit pe doamna Augusta Maciuleviciute, Senior Legal Officer la BEUC să ia cuvântul și să ne prezinte perspectiva sa cu privire la raportul Comisiei și pașii pentru viitor. Aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei Juri pentru faptul că ne-a invitat la această dezbatere. Atât Comisia Europeană cât și BEUC a lucrat în ultimii 30 de ani la acest concept al acțiunilor colective în despăgubire. Este un, o temă foarte largă pentru noi, precum și pentru organizațiile membre în, organi- în uh, consorțiul nostru. Regretăm faptul că încă există lacune majore în ceea ce privește accesul la justiție pentru consumatori în situațiile de prejudicii colective. Există pe aici, pe acolo câte ceva, după cum a spus deja domnul Garska. Există proceduri naționale compensatorii în Uniunea Europeană, dar doar câteva dintre acestea funcționează în mod eficient. Lacunele în acest domeniu sunt foarte evidente în cazul Volkswagen, despre care știe toată lumea, dar în realitate sunt multe alte cazuri din diverse state membre și cazuri transfrontaliere de asemenea, în care consumatorii rămân cu mâna goală în situațiile în care sunt sute de mii de euro sau milioane de euro daune agregate. Pe lângă faptul că aceste lacune sunt foarte frustrante și injuste față de consumatori, un alt rezultat este că există foarte puține elemente care descurajează încălcarea drepturilor consumatorilor. Experiența ne arată că E nevoie de o procedură specifică pentru acțiuni colective în despăgubire. Acestea, aceasta nu poate fi înlocuită doar prin soluționarea alternativă a litigilor. Această alternativă, alternativă trebuie să fie o alternativă la tribunale, dar exemplele ne arată că afacerile nu sunt suficient de stimulate să treacă prin aceste tipuri de ADR sau de înțelegere amiabilă. De asemenea, exemplele din statele nordice ne arată că soluționarea alternativă a legilor funcționează bine acolo, dar există și proceduri judiciare, oficiale, pentru acțiunile colective în despăgubire. Aplicarea legii, din câte am constatat noi, nu abordează corect uh, lacunele constatate. De multe ori autoritățile publice nu iau măsuri sau nu au posibilitatea de a comanda comerciantului să plătească anumite despăgubiri. S-a încercat ca autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor să aibă puterea de a obliga comerciantul să ofere despăgubire, iar statele membre s-au opus vehement. Și propunerea de Consiliu a trebuit să piardă aceste elemente care țin de obligativitate. Așadar, în opinia noastră, procedura judiciară este singura opțiune care trebuie să fie consolidată. Celelalte metode atunci vor fi utilizate în mod mai eficient, dacă există și această alternativă. După cum știți, Parlamentul European, în mod foarte clar, cu o majoritate transpartinică, a cerut uh, stabilirea unui sistem european de acțiuni colective în despăgubire într-un vot de pe 4 aprilie 2017. Rezoluția se referea la, măsurătoarea, la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor. Noi considerăm că acum este momentul oportun pentru a, a crea legislație cu caracter juridic obligatoriu, în așa fel încât statele membre să aibă sisteme colective de acțiuni în despăgubire. Există exemple din statele membre, Belgia, Italia sau Portugalia, unde, într-adevăr, aceste sisteme funcționează, sunt eficiente. Comisia ne-a arătat că va ataca această lacună acum prin revizuirea în revizuirea directivei privind acțiunilor în încetare. Chiar dacă nu e vorba de acțiuni de colective în despăgubire în veritabil sens al cuvântului, noi sprijinim această idee, această revizuire a acelei directive, pentru care îmbunătăți situația consumatorilor care sunt victimele unor practici extrem de neloiale. În plus, compensația ar s-ar impune doar după acțiunea în încetare, doar după ce se constată că, într-adevăr, comerciantul a încălcat legea. Atunci este logic că situația trebuie să fie restaurată la felul în care era înainte de încălcarea legii. Comerciantul, de exemplu, este obligat de curte să informeze în mod direct consumatorul, cum că anumite clauze contractuale nu mai sunt valide, sau să plătească sumele care au fost uh, strânse în mod ilegal. Această reparare a situației se alinează foarte bine tradiției uh, legale europene și curțile germane au confirmat această practică în mai multe cazuri recent. Acum aș dori să vă spun un pic mai în detaliu ce cerem noi în contextul acestui instrument. Noi considerăm că domeniul de aplicare al acțiunilor colective în despăgubire trebuie să acopere toate domeniile de interes pentru consumatori, inclusiv domeniul sănătății și domeniul concurenței. Sunt mai multe cazuri pe care le cunoaștem în Europa în care au existat prejudicii din cauza medicamentelor sau din cauza dispozitivelor medicale, dar consumatorii nu au putut să fie compensați. Asociațiile de consumatori, de asemenea, trebuie să se numere printre entitățile care pot iniția astfel de proceduri de despăgubire, atât la nivel național cât și transfrontalier. De asemenea, ar trebui să fie ajustate prețurile, costurile, îmi cer scuze, în așa fel încât să se respecte principiul perdantul plătește. Numai în aceste condiții, asociațiile consumatorilor vor putea să ia măsuri. Chestiunile acestea sunt deja posibile în Portugalia, Malta, Spania sau Italia, fără consecințe negative. Încă un aspect extrem de important, după cum a spus deja domnul profesor Wood, trebuie să existe posibilități largi de finanțare a acțiunilor. Este un element esențial. Posibilității trebuie să includă finanțare guvernamentală, taxe de membru, donații, finanțare de proiect, vânzări, activități de consultanță, precum și finanțare din partea, din părți, de la părți terțe. Disponibilitatea finanțării de la părți terțe a fost utilizată în mod recent de anumite părți interesante, interesate, drept uh, o ilustrare a posibilelor pericole și abuzuri din uh, procedurile, din uh, procedurile de acțiuni colective în despăgubire. Pe de altă parte, experiența membrilor noștri ne arată că afirmațiile respective nu sunt adevărate. De exemplu, membrul nostru din Austria, VKI, ne arată că utilizează finanțarea din părți terțe din 1994 și prin aceste finanțări au reușit să obțină milioane de euro compensații pentru consumatori. De exemplu, între 2011 și 2014, partenerul nostru din Austria a reușit să obțină 55 de milioane de euro compensații pentru consumator folosindu-se acțiunile colective în despăgubire pe stil austriac. În mod clar, uh, finanțatorii doresc o comisie, uh, un comision, îmi cer scuze, pentru riscul pe care îl și-l asumă. Dar de multe ori, în uh, acorduri, părâtul este de acord să plătească comisionul finanțatorului, ceea ce înseamnă că, până la urmă, consumatorii plătesc, primesc compensație 100%. În plus, în conformitate cu experiența membrilor noștri, știm că finanțătorii furnizează servicii juridice extrem de importante. De exemplu, au experiență în drept internațional, furnizează servicii de traducere foarte rapidă. În concluzie, cazurile pe care le cunoaștem noi ne arată că finanțătorii nu numai că nu au intervenit în mod negativ în uh, desfășurarea procedurii juridice, ci au uh, furnizat servicii foarte importante. Dorim să subliniem faptul că, într-adevăr, procedurile juridice uneori durează mult și nu duc la rezultate pozitive. Dar asta nu înseamnă că acțiunile colective în despăgubire sunt, de, sunt uh, inutile. În mod logic, este un fenomen nou, prin urmare, este logic să ia ceva vreme până când jurisprudența să se adapteze, curțile să se adapteze, avocații, toată lumea să se obișnuiască cu noile proceduri și toată lumea să le poată utiliza cât mai bine. În momentul în care există proceduri judiciare, se poate vorbi despre o veritabilă alternativă, soluționare alternativă prin uh, acorduri uh, bilaterale și mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul. Acum îi dau cuvântul domnului Pedro Oliveira, director pentru afaceri juridice la Business Europe, să ia cuvântul. Cu siguranță comentariile lui vor fi foarte importante. Aveți și dumneavoastră 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru faptul că ați invitat Business Europe să ia cuvântul la această ședință. BCCR este cea mai mare organizație, umbrela or- asociațiilor din uh, afaceri, membri din 33 uh, de țări, după cum vedeți, chiar din afara Uniunii Europene. Și eu lucrez de 30 de ani pe această temă, la fel ca cei de la BEUC. Pentru început vreau să clarific faptul că Business Europe sprijină o mai bună punere, o mai bună punere în aplicare a dreptului consumatorilor. De asemenea, sprijinim accesul simplu și util, eficient la acțiunile în despăgubire. Este în interesul întreprinderilor și al piețelor ca în cazul în care apar prejudicii, consumatorii să primească da, daune, interese, um, compensații. Noi suntem printre cei care ne-am opus unui sistem european de acțiuni colective în despăgubire din mai multe motive. E vorba de puterile conferite de tratate, chestiuni de subsidiaritate, proporționalitate și așa mai departe. De asemenea, nu, nu am constatat că există un număr suficient de mare de cazuri care justifică un astfel de sistem european. Câteva dintre îngrijorările acestui parlament din 2012 de asemenea nu ne indică um, faptul că problema este suficient de mare. Pentru noi, uh, interesul nu este dacă se um, oferă măsuri reparatorii, ci dacă acestea sunt eficiente. Am luat notă de um, câteva spețe din uh, sistemul judiciar din Polonia, din Portugalia și Italia, îmi cer scuze. Dacă vă uitați la hotărârile judecătorești, probabil că acestea sunt țările uh, printre cele mai puțin performante, pentru că este nevoie de cel puțin 2 ani uh, să se soluționeze un caz. Am fost avocat în Portugalia și știu exact ce se întâmplă acolo. Așadar, de-a lungul uh, anilor, Business Europe s-a concentrat mai mult pe creșterea nivelului de conștientizare și pe sprijinirea acelor mijloace care credem că sunt cele mai eficiente, cele mai economicoase și mai rapide. Și de aceea am susținut uh, directiva privind um, uh, soluționarea alternativă a disputelor, regulamentul uh, privind um, cererile cu valoare mică și directiva privind acțiunile în încetare. Înțelegem însă că există și presiune politică de a merge mai departe cu această legislație și cu siguranță uh, vom avea uh, în câteva luni o propunere legislativă privind acțiunile de clasă, acțiunile colective. O să așteptăm cu interes să vedem ce se va întâmpla. Eu acum aș vrea să mă axez pe trei puncte. one is about that's... În primul rând context, apoi uh, aplicarea, punerea în aplicare la nivel uh, privat și la nivel uh, public și măsurile de protecție sau garanțiile care sunt esențiale pentru noi ca și comunitate de afaceri. Acum aș dori să vă prezint puțin contextul. De ce uh, există în continuare probleme cu acțiunile colective la nivel european pentru companiile europene? Companiile americane ne-au vorbit și despre dezavantajele acestor acțiuni colective. La, în Statele Unite, rezultatele sunt tangibile pentru consumatori. Un studiu recent al unui birou de protecție financiară din America, care este autoritatea de protecție a consumatorului, a constatat că consumatorul uh, primește 32 de dolari uh, în urma unei acțiuni colective, iar avocatul primește un milion de dolari. Asta vorbește de la sine. De multe ori, consumatorii nici nu mai primesc compensații în 87% dintre cazuri. Și adesea, cazurile în care primesc ceva, valoarea cecului este și mai mică decât valoarea timbrului de pe plic. Nu este doar un caz izolat în Statele Unite. Am văzut exemple și din Australia în care consumatorii primesc câțiva cenți dintr-un dolar. Și s-a menționat uh, de mai multe ori și finanțarea de către terți. Și acesta a fost uh, unul dintre motoarele culturii de mm, culturii judiciare din uh, America. Acum noi nu putem spune că în Europa avem o cultură abuzivă a litigiilor. Dar uh, oricum, recomandarea nu a subliniat un lucru, și anume că există mai multe evoluții care, combinate, pot pune Europa pe o cale similară celei a Statelor Unite. În primul rând, finanțarea terță este în creștere în Europa cunoaștem uh, cel puțin 23 de astfel de finanțatori terți în Regatul Unit uh, și alte câteva zeci în Olanda. Ei uh, pretind că au la dispoziție 70 de miliarde de euro de investit și doar nu își dau seama unde să poată investească, unde pot să investească acești bani. De ce aceste două țări? Pentru că aceste două țări, în mod voit, sau nu devin un fel de hub pentru litigiile internaționale, devenind astfel foarte atractive pentru acest gen de model de business. De altfel, este un model de business foarte profitabil, pentru că permite obținerea unei profitabilități de până la 200% în Europa începem să asistăm la acțiuni care sunt foarte asemănătoare celor pe care le vedem în America. Cazul uh, Mastercard, de exemplu, în care au fost implicați 46 uh, de milioane de consumatori. Toat, o astfel de acțiune are toate implicațiile unei acțiuni din Statele Unite cu firme de avocatură implicate și așa mai departe. Deci există câteva ingrediente care ne apropie tot mai mult de modelul din America. Și în plus, așa cum spunea și Comisia, 19 state membre au instituit um, mecanisme de acțiuni uh, colective. Dar uh, avem senzația că cumva s-a făcut așa o selecție după bunul plac um, a măsurilor uh, de garanție și cumva unele dintre acestea au fost diluate. A doua mea observație se referă la punerea în aplicare publică și privată. Avem senzația că există această idee de a consolida punerea în aplicare la nivel privat în Uniunea Europeană totuși uh, pedepsirea acestui comportament uh, și descurajarea acestuia ar trebui să rămână un prerogativ al autorităților din statele membre. Sigur că există și anumite excepții, cum este cazul Germaniei, în care lucrurile funcționează diferit. Însă, majoritatea țărilor au această abordare de punere în aplicare la nivel public. Cumva ni se pare ciudat să se transfere responsabilitatea de punere în aplicare și um, după ce s-a adoptat versiunea revizuită a regulamentului privind protecția uh, consumatorului, um, încercăm cumva ca statele membre să răspundă mai bine la eșecurile și tulburențele de pe piață. Ultima mea observație se referă la protecții și garanții. Pentru noi acestea sunt obligatorii. În propunerea viitoare ne așteptăm uh, la un set de garanții foarte stricte împotriva litigiilor abuzive în acest stadiu ar fi ilogic să uităm că avem deja niște standarde minime asupra cărora am convenit prin recomandarea din 2013. Deci nu este o opțiune pentru noi să uh, facem un pas înapoi. Avem o listă lungă de idei, dar am să mă concentrez doar pe câteva dintre ele pentru că mai am doar două minute la dispoziție. Uh, principiul loser pays, cel care pierde plătește. Aceasta este temelia sistemului judiciar în Europa. Sigur că suntem pentru varianta opt-in, Apoi, certificarea este foarte importantă pentru noi. Există cazuri și în Polonia, dacă nu mă înșel, în care certificarea era foarte puternică și acum au existat niște idei să o dilueze. Apoi, onorariul pentru situații contingente ar trebui să fie limitat sau chiar interzis și, de asemenea, credem că ar trebui uh, să ne gândim la această problemă de forum shopping, adică alegerea jurisdicției celei mai favorabile. Poate că reglementarea la nivel european nu este suficientă și atunci va trebui să uh, ne asigurăm că dacă se alege o anumită jurisdicție, trebuie să existe contacte cu jurisdicția respectivă acolo unde sunt, de exemplu, majoritatea reclamanților. Profesorul Vut a vorbit de asemenea despre un lucru foarte important și anume cine poate intenta o astfel de acțiune pentru noi uh, este important să fie entități calificate, să nu poată oricine să um, introducă acțiuni. Pe noi, uh, sigur că BEUC ar fi o entitate potrivită, care are tradiție în Uniunea Europeană, dar uh, nu așa se întâmplă cu toate organismele care intentează astfel de acțiuni. De aceea, trebuie să avem criterii foarte solide Uh, să se pună accent pe natura mm, non-profit, uh, pe cheltuielile de judecată și așa mai departe. Un alt subiect important, finanțarea de către terți. Aceasta este o mare îngrijorare pentru noi, PEUC a spus uh, și a dat exemple de situații în care această finanțare are o plusvaloare, dar să nu uităm că principala motivație este profitul, să nu credem cumva că se preocupă neapărat de binele consumatorului. Sigur că oferă um, <clears throat> și consiliere bună, există clauze în contract uh, prin care pot să aprobe anumite piese de apărare și există și anumite dispozitive prin care se poate exercita dreptul de veto. Uh, pot fi utili, dar pot fi cumva și contraproductivi în anumite privințe. Ne bucurăm uh, că Comisia va analiza această problemă a garanțiilor și protecțiilor și avem așteptări foarte mari în acest sens. Și în încheiere, Uh, noi la Business Europe avem uh, dubii legate de necesitatea unui astfel de instrument, însă suntem uh, dispuși să lucrăm constructiv cu Parlamentul European și cu Comisia și cu asociațiile pentru protecția consumatorului. Puteți conta pe noi să ne exprimăm răspicat punctul de vedere atunci când vom detecta orice neconsecvențe și neconcordanțe și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri și întrebări. Mulțumesc! Acum a venit momentul să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Doamna Reda a fost prima pe listă. Ah, haideți să lăsăm timp suficient și pentru răspunsuri. Mulțumesc! am întrebări în principal pentru comisie, dar poate că și ceilalți vorbitori vor dori să intervină. În primul rând, cu privire la instrumentul juridic ales, care este motivul pentru care utilizați uh, această revizuire a directivei privind acțiunile în încetare și pentru că Parlamentul uh, nu vroia să acopere doar legislația consumatorului și nu doar acțiunile în încetare, ci și compensațiile sau măsurile compensatorii în alte tipuri uh, de domenii. Și ar fi interesant de știut de ce ați ales această abordare abordare și în ce măsură această propunere va fi orizontală. Nu mă refer aici doar la uh, domeniile de drept care vor fi acoperite. Uh, mă refer doar la uh, anumite domenii specifice, să, specifice, să nu cumva să acopere doar anumite do, domenii specifice. Trebuie să fie un um, act legislativ orizontal. cât că este necesar să existe o legislație europeană în domeniu, pentru că sunt multe state membre care încă nu au un sistem uh, pentru aceasta, dar care va fi abordarea în ceea ce privește nivelul de armonizare pentru statele membre care nu au deja astfel de sisteme specifice? Uh, nu vrem să avem o situație în care unele state membre să vrea să scape de anumite dispoziții uh, care sunt favorabile consumatorului. Vorbeam aici despre opt-in uh, sau opt-out. Dacă ne gândim la un uh, caz precum Dieselgate, o opțiune de tip opt-out ar fi foarte utilă pentru că trebuie să vă gândiți la riscurile Uh, pentru sănătate ale acestor um, uh, motoare. În primul rând, șoferii sunt afectați. Uh, proprietarii auto nici măcar nu au știut că au fost um, prejudiciați. Deci, statele membre vor putea să păstreze opt-out dacă vor dori sau Comisia intenționează să le ceară tuturor să meargă pe varianta opt-in. Apoi, în ceea ce privește atenuarea riscurilor de abuz. Aveți exemple specifice legate de cazuri uh, abuzive în Uniunea Europeană și nu mă refer aici la cazuri pe stil uh, american, doar pentru că există mecanisme de opt-out și doar pentru că nu sunt implicați consumatori, nu înseamnă că este un caz abuziv. Deci ar fi foarte interesat interesant uh, să știm dacă există exemple de abuzuri pe care ar trebui să le atenuăm sau dacă este doar așa o teamă teoretică cum că s-ar putea întâmpla așa ceva în viitor. Mrs. Hautala. Yeah. Thank you. Doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Experiența țărilor nordice ne arată că, mai ales în Finlanda, unde acțiunile colective sunt limitate, și întrebarea mea are legătură cu cea a Iuliei Reda. Nu cumva ar fi util înainte să ne angajăm în procesul legislativ să discutăm despre extinderea și la alte domenii conexe. Nu sunt uh, sigură dacă o abordare orizontală ar acoperi totul, dar, de exemplu, am putea să avem subiecte precum mediu, sănătate, condiții de muncă, pentru că altfel, dacă începem cu un domeniu de aplicare foarte restrâns, atunci utilitatea unui astfel de instrument ar fi foarte limitată. A doua întrebare se referă la modelul finlandez. Domnul, uh, domnule Vet, vă mulțumesc uh, foarte mult că ați uh, vizitat un concern din Finlanda, pentru că există acolo niște caracteristici foarte importante în ceea ce privește drepturile consumatorilor, chiar dacă legea privind consumatorii este destul de limitată. Cei care participă la acțiunile colective nu trebuie să plătească niciun cost. Este vorba despre avocatul poporului care suportă cheltuielile din uh, surse publice sau uh, compania care pierde procesul. Ar putea acest model să fie transpus și la nivel european și apoi um, transmis mai departe la statele membre? Apoi, ultima întrebare se referă la responsabilitatea uh, întreprinderilor europene. Asta are legătură cu victimele daunelor provocate de întreprinderile europene în operațiunile lor din afara Uniunii Europene. Mă gândesc aici la încălcări ale drepturilor omului de către companii, o companiile care taie păduri în Guatemala sau o companie britanică care provoacă daune uh, sau care prejudiciază drepturile populațiilor indigene în vreo țară africană. Avem uh, principiile directoare ale ONU privind um, desfășurarea activităților comerciale și drepturile omului și Uniunea Europeană nu a implementat al treilea pilon care se referă la accesul la justiție și la măsuri reparatorii pentru victime. Poate că, în paralel, uh, am putea să abordăm și această chestiune și să găsim modalități de a implementa acest uh, angajament, de a asigura accesul la măsuri reparatorii și căi de atac pentru victimele unor astfel de situații. Vă mulțumesc foarte mult! Acum uh, aș dori să le dau cuvântul experților pentru a reacționa la aceste întrebări. Domnul Rosner, în primul rând. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Aș vrea, de asemenea, să mulțumesc uh, și eu Comisiei pentru uh, lansarea acestei dezbateri și pentru că avem această discuție atât de utilă. În ceea ce privește întrebările specifice care acopere, într-adevăr, domenii diferite, în primul rând, uh, aș dori să încep cu o introducere care se referă la raport și apoi uh, le voi permite colegilor mei care tratează la noile inițiative să uh, intervină cu alte detalii referitoare la inițiativa pentru viitor. Întrebarea referitoare la domeniul de aplicare al viitoarei inițiative. De ce așa cum este scris în raportul nostru, va fi uh, limitat la consumatori, respectiv va pune accentul pe protecția acestora. Ei bine, am uh, descoperit uh, pe urma analizei noastre că în majoritatea cazurilor care ne-au fost uh, sesizate, că toate acestea vizează protecția consumatorilor cum ar fi situația emisiilor uh, de la autovehicule și aceasta se referă la protecția consumatorilor și pornind de la aceste spețe am considerat potrivit din mai multe puncte de vedere că o acțiune ar fi cât se poate de utilă în această zonă. În ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei acțiuni, după cum spuneam, uh, îi voi lăsa pe colegii mei să spună câte ceva în această privință, dar a fost adresată o întrebare interesantă spre sfârșit cu privire la faptul dacă Uniunea Europeană intenționează să propună o măsură referitoare la uh, înghețarea drepturilor încălcarea drepturilor uh, fundamentale în uh, țări terțe. Deci uh, este vorba despre extinderea asupra țărilor terțe și includerea cetățenilor din acestea. Acesta a făcut parte ca propunere din revizuirea uh, regulamentului Brussels 1 și atunci când a fost revizuit instrumentul respectiv s-a considerat adecvat atât la Parlament cât și la Consiliu uh, să se abordeze acest aspect uh, la nivel multilateral, la nivelul unui for internațional. În acest moment pot să vă spun că um, Convenția de la Praga are în, uh, de la Haga are în uh, programul său prevăzută și extinderea asupra as, unor astfel de situații, iar dacă proiectul nu progresează, într-adevăr putem să apelăm la ceea ce a fost sugerat și propus uh, la revizuirea regulamentului Brussels 1 și să inițiem, într-adevăr, acțiuni unilaterale. Acum le voi permite colegilor mei să răspundă mai în detaliu cu privire la domeniul de aplicare al uh, inițiativei viitoare. Bun, Acum îi dăm cuvântul doamnei Ioana Pătrașcu pentru a putea interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a completa ceea ce a explicat deja colegul meu, într-adevăr, noi uh, ne gândim la revizuirea privind uh, acțiunile colective în încetare, pentru că rezultatele și concluziile la care s-a ajuns uh, ca urmare a legislației privind uh, piața internă, acestea uh, se referă și la aplicarea orizontală a legislației din domeniul protecției consumatorului și spune că aplicarea per total este foarte importantă și trebuie accelerată astfel încât să fie implementată în mod eficient și consumatorii să beneficieze cu adevărat de prevederile sale. O parte a acestei încercări de a accelera implementarea se referă la eficiența uh, directivei privind acțiunile în încetare, care uh, vor permite să se uh, inițieze acțiuni spre binele consumatorilor, astfel încât să se înceteze încălcarea anumitor prevederi și a legislației Uniunii Europene de către comercianți. Am constatat că există o problemă și anume că deciziile în acest domeniu, într-adevăr, uh, pun capăt unor practici ilegale ale comercianților, însă nu au un impact direct asupra consumatorilor. Efectele reale ale practicilor uh, practicate deja rămân, iar consumatorii rămân victime ale prejudiciului, fără să aibă posibilitatea efectivă de a-și uh, solicita drepturile. De aceea am considerat că ar fi un pas firesc uh, următor să analizăm dacă și în ce fel am putea să abordăm și această chestiune a acțiunii în despăgubire în uh, revizuirea directivei privind acțiunile în încetare. Sigur că subiectul de astăzi este foarte complex și sunt mulți parametri pe care trebuie să-i luăm în considerare. Într-adevăr, și tradițiile diferite în statele membre uh, trebuie uh, luate în considerare și diferitele părți implicate, cum ar fi și comercianții și, bineînțeles, consumatorii. Acum suntem uh, în curs de finalizare a studiului de impact pentru a vedea care sunt cele mai bune soluții în această privință și pentru a ști cum putem să procedăm cel mai bine pe viitor. Sper că răspunsul meu vă oferă câteva informații cu privire la uh, motivul pentru care ne-am gândit să abordăm acest subiect și în revizuirea cadrului privind directiva cu privire la acțiune în încetare. Iar în ceea ce privește domeniul de aplicare și dacă va fi limitat numai la uh, chestiunile care țin de protecția consumatorului, într-adevăr, acesta este unul dintre elementele pe care uh, le explorăm acum, pentru că, așa cum au spus și antevorbitorii mei, consumatorii și interesele acestora sunt acoperite și protejate nu numai de către legislația din domeniul protecției consumatorilor, ci și de alte acte legislative din alte domenii, energie, protecția mediului, telecomunicații, pentru a le menționa pe cele mai evidente. Bineînțeles că și serviciile financiare uh, sunt incluse aici. Și sigur că analizăm lucrurile și din această perspectivă pentru a vedea în ce măsură ar fi posibil să extindem domeniul de aplicare al actualei directive. Uh, Președintele, mulțumesc, uh, profesorul Furt. Mulțumesc. Uh, foarte pe scurt cu privire la modelul finlandez. Evident, bine, acolo sunt două modele. Există modelul uh, din Finlanda pe care l-ați menționat și l-ați descris ca fiind restrictiv, dar mai există un model în Danemarca. Uh, avocatul poporului din Danemarca are posibilitatea și este singurul care poate să uh, vină cu o acțiune colectivă uh, cu opțiunea de opt-out. Vorbim despre uh, o autoritate de uh, punere în aplicare, de executare în Finlanda. Nu vorbim despre instituția avocatului poporului ca atare. Dar trebuie să ținem cont că aceste entități uh, din aceste țări scandinave au uh, multe instrumente la dispoziție pe care le pot aplica pentru a obține reparațiile corespunzătoare. Uh, Sigur că există susținători și oponenți ai uh, acțiunilor colective și sigur că aceste instrumente sunt necesare, dar ele sunt necesare într-un cadru mai extins și trebuie să ne gândim la acest cadru mai extins, pentru că adesea nu se întâmplă acest lucru. Acest lucru se întâmplă foarte bine în Danemarca. Fostul uh, avocat al poporului a înțeles că această posibilitate de opt-out este foarte importantă și a numit-o ca fiind o bombă nucleară. Dacă o companie făcea ceva, se adresa acestea și spunea, vei repara lucrurile, vei corecta situația acum, voi evalua modul în care o faci și dacă nu o vei face, voi arunca această bombă nucleară asupra ta. Și modelul a funcționat. Deci, pentru aceasta este nevoie de astfel de instrumente. Este nevoie la nivel european, dar și statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să gândească un pic în afara uh, limitelor, think outside the box și să uh, vadă acest cadru extins. În Danemarca, companiile câteodată se duc ele însele la avocatul poporului și spun, da, am făcut ceva greșit, haideți să vedem care ar fi o rezolvare posibilă. În Finlanda există un nou avocat al poporului și am discutat cu acesta, au existat deja două, trei cazuri în care a menționat posibilitatea utilizării unei acțiuni colective. Și se poate observa că companiile uh, devin ușor uh, nervoase și uh, sunt obligate către o înțelegere, către o soluționare a litigiului. În Belgia, de exemplu, avem ceva asemănător. Uh, există luarea de poziție pentru consumatori. Există o asociație, o organizație pentru uh, protecția consumatorilor, însă are monopolul, este una singură. Altă entitate care poate face acest lucru este Serviciul pentru uh, medierea uh, în domeniul protecției consumatorilor, dar eu personal consider că aceste instrumente pe care le au la dispoziție trebuie utilizate și ele trebuie să fie puternice. Dacă vorbim despre instrumentul de acțiune colectivă, trebuie să uh, utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Când a fost revizuit Brussels 1, pentru că multe dintre cazuri sunt transfrontaliere, ele nu se opresc la graniță, deci, încă o dată, este nevoie de un cadru adecvat în regulamentul Brussels 1 care să abordeze toate aceste aspecte. Pentru că altfel uh, vor apărea multe probleme de litispendențe și de altă natură care vor crea tot mai multe probleme. Oliveira. You have to. Mr. Oliveira. Thank you, Mr. Chairman. Um, just to... Domnule Oliveira, doresc să răspund întrebărilor uh, adresate do doamna Reda. În ceea ce privește instrumentul. Avem uh, anumite rezerve, într-adevăr, dar acestea au legătură cu aspectele procedurale, referitor la modul în care se potrivesc acestea în statele membre și cum pot fi aplicate. Dar, odată ales instrumentul, există posibilitatea, pornind de la temeiul juridic, să se lucreze pe marginea garanțiilor uh, despre care vorbeam și pe care le considerăm necesare. Totul uh, este posibil în cadrul acestei directive. Sigur că acesta este însă un motiv de îngrijorare, așa cum ați spus. Și, desigur, dorim uh, ca toate aceste lucruri să se limiteze numai la legislația privind consumatorii, pentru că altfel ar apărea probleme dezbaterea ar deveni mult mai complexă. În ceea ce privește abuzurile și exemple în acest sens, după cum am spus în intervenția mea, încă nu avem o cultură uh, care să trateze abuzurile din perspectiva litigiilor, însă există abuzuri și situații în care aproape s-a ajuns la abuz. În Franța, de exemplu, a fost un caz care avea legătură cu uh, chiriile, locuințele sociale, închirierea acestora, s-a înaintat o plângere care avea legătură cu o clauză abuzivă în acest domeniu al uh, locuințelor sociale, iar victimele erau uh, jumătate de milion de persoane, dar s-a ajuns la concluzia că numai patru dintre ele fuseseră, de fapt, prejudiciate de clauza respectivă. Aceasta este, de fapt, o exacerbare a numărului de uh, reclamații. Un alt caz uh, este cel uh, din Olanda, faimosul uh, caz al loteriei. Directorul entității care uh, aduna revendicările, reclamațiile, a primit o mare parte a celor uh, 8 milioane care fuseseră primite sub formă de despăgubire, i-a depus într-o companie offshore și au utilizat uh, banii pentru a-și cumpăra niște mașini uh, de lux, avea niște gusturi foarte speciale. În fine, un alt caz, uh, nu este neapărat de abuz, însă vă arată amploarea pe care poate să o ia finanțarea din partea unei părți terțe, respectiv ce are de câștigat. Este vorba despre cazul Mastercard Uh, vorbim despre o sumă de 40 de milioane de euro. La finalul acțiunii ar fi trebuit să se primească 135 de milioane, o sumă frumușică în compensare, însă, pentru că erau foarte mulți bani care nu fuseseră distribuiți, ei au putut să îi păstreze și s-a ajuns la un miliard de euro. Deci nu este neapărat un abuz. Dar se poate observa care sunt sumele implicate în acest tip de uh, model de afaceri. Uh, Mrs. Reda? Doamna Reda, doriți să reveniți? Da, mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns cuprinzător, dar mai era o întrebare pe care am adresat-o comisiei și care nu a primit răspuns. Care este nivelul de armonizare? Dacă luăm exemplul ombudsmanului din Danemarca, în recomandare și într-o oarecare măsură și în raportul de follow-up, Comisia arată în mod foarte clar că preferă modelul de opt-in. Deci ombudsmanul danez ar putea să mențină această opțiune nucleară dacă trece propunerea respectivă. Este un element foarte important în opinia mea. Comisia. Da, într-adevăr, după cum am spus, unul dintre parametrii pe care îi luăm în considerare așa cum trebuie este natura diverselor sisteme juridice din statele membre. Raționamentul nostru actual este că, indiferent ce instrument proiectăm noi până la urmă, el trebuie să fie suficient de flexibil pentru a permite garanțiile relevante dar în același timp statele membre trebuie să poată menține sisteme de acțiuni colective în despăgubire pe care le au deja și care s-au dovedit a fi eficiente. Acesta este obiectivul nostru. Vom încerca din răsputeri să ajungem la rezultatul pe care îl propunem. Președintele, întrebările membrilor au primit răspuns? Domnul Didier? Mulțumesc. Am o întrebare pentru comisie. Litigiile pot fi și transfrontaliere. Statele membre nu ar trebui să pună piedici în calea acțiunilor colective de spăgubire transfrontaliere. Pe de altă parte, avem și acest fenomen al alegerii jurisdicției cele mai favorabile. Și atunci Comisia ține seama de situația în care o entitate este autorizată să se sizeze jurisdicții din alte state membre decât statul membru în care se află. Știm că activitățile economice sunt într-adevăr din ce în ce mai transfrontaliere și toate problemele și litigiile pot trece și ele granițele. Mulțumesc. Comisia, pe scurt, sau experții, domnul Vut, dar vreau să spun un lucru. În acest sens, în Belgia, Curtea Constituțională a dat o decizie. Conform dreptului belgian, o asociație belgiană pentru protecția consumatorilor poate intenta o astfel de acțiune în Belgia, iar acest lucru a fost contestat în fața Curții Constituționale. Iar Curtea Constituțională din Belgia a spus că aceasta este o încălcare a directivei servicii de la nivel european, unde se spune că uh, alte asociații ale consumatorilor din Uniunea Europeană, care sunt acreditate în statele membre respective, pot să intenteze astfel de acțiuni colective în Belgia. De exemplu, o asociație spaniolă sau din Germania ar trebui să poată intenta o astfel de acțiune în Belgia. Chestiunea aceasta a fost menționată pe scurt în decizia Curții Constituționale din Belgia. După cum spuneam, se referea la directiva servicii. Însă dacă acest lucru se aplică în cazul acesta, rămâne de văzut. E, e... Nu e foarte clar. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să fie un lucru foarte clar. La ora actuală, Comisia nu se gândește la schimbarea instrumentelor juridice de drept privat sau internațional care sunt în vigoare la ora actuală în Europa. Aceste instrumente pot fi utilizate în acțiuni colective, ele furnizează siguranță juridică și, de asemenea, permit punerea în aplicare a hotărârilor. Știu însă că se lucrează la ușurarea acțiunilor colective în despăgubire în cazuri transfrontaliere. Dar poate colegii care se ocupă de aceste proiecte se pot referi mai în detaliu la ele. Mulțumesc! După cum vă spuneam, încă suntem în etapa preliminară. Dar, într-adevăr, ne bazăm pe directiva actuală privind acțiunile în încetare, care permite entităților calificate, care sunt numite de către un stat membru, să fie și ele acceptate drept entități calificate să vină cu acțiuni în încetare în alte state membre. Încercăm să rafinăm acest sistem care există deja tocmai pentru a aborda cazurile transfrontaliere, care, după cum spunea domnul Didier, sunt din ce în ce mai comune. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Având în vedere că mai avem încă vreo 3 minute la dispoziție din ședință, am primit o întrebare de la domnul Ken Daly de la Sidley Austin și autorul sondajului în 2017 din 10 state membre care se referea la creșterea acțiunilor colective în despăgubire în Uniunea Europeană. Acest sondaj a fost publicat de către Institutul American pentru Just Reformă Juridică. Întrebarea dumnealui este foarte lungă. Oare poate domnul să o scurteze în așa fel încât să primim și un răspuns pe scurt? Fără îndoială, da. Întrebarea pe scurt este următoarea. garanțiile care au fost identificate în uh, propunerea Comisiei sunt importante. În uh, directiva privind acțiunile de încetare există propunerea de a introduce un model de acțiuni colective în desfăguire. Întrebarea este foarte simplă. Comisia va urma propriile sale recomandări în așa fel încât aceleași garanții din recomandare să se regăsească pe deplin în noua directivă privind acțiunile de încetare? Un răspuns monosilabic, dacă se poate? Da, vreau să spun da, în sensul că da, voi răspunde la această întrebare. Da, mulțumesc pentru întrebare. Recomandarea încă este valabilă. Principiile pe care se bazează recomandarea din 2013, care a venit după o analiză detaliată, sunt încă valabile. Cerem ca statele membre să pună în aplicare aceste principii în sistemele lor juridice naționale. Iar acum colegii mei de la comisie cred că vor putea să spună mai multe lucruri despre cum rămâne cu aceste principii pe viitor. Da, principiile sunt principii și noi sperăm că toată lumea le va urma. Comisia, statele membre. Însă, în ceea ce privește instrumentele juridice specifice, e bine, nu cred că nu e nevoie să repetăm fiecare principiu în parte. Asta este întrebarea. Nu știu exact cum va fi proiectat instrumentul cel nou. Pentru că noi nu scriem acum textele, nu scriem uh, codul de procedură civilă în ceea ce privește acțiunile consumatorilor. Ne referim doar la câteva aspecte specifice. În principiu, nu este nevoie să repetăm aceste principii în fiecare instrument juridic în parte. Ele există și ele trebuie să fie luate în considerare când se face punerea în aplicare. Mulțumesc! S-a terminat timpul alocat ședinței noastre. De aceea aș dori să le mulțumesc distinșilor noștri invitați pentru contribuțiile lor foarte valoroase Vă mulțumesc că ați participat astăzi la dezbatere. Iar membrilor le spun că ne revedem după masă.